Colleagues, thank you. Dragi colegi, <clears throat> îmi cer scuze pentru mica întârziere pe care am avut-o. A fost greu să ajung de la parter până la etajul 3. Următorul punct de pe ordinea de zi, comunicarea președintelui privind deciziile adoptate de coordonatori. În primul rând vreau să vă spun că un reprezentant al comisiei a făcut o prezentare și a dat răspunsul în legătură cu propunerea privind uh, zborurile europene. Vom reveni, bineînțeles, la acest subiect odată ce va începe oficial procedura de comitologie. Referitor la numirile, la desemnările de raportori, în primul rând, o comunicare a Comisiei privind politica externă aviatică europeană. Am înțeles ca PP-ul să se ocupe de raport. Un al doilea raport se referea la cercetare și inovare pentru uh, viitorul mobilității europene. Verzii se vor ocupa de acest dosar. Următorul raport se referea, de, se referea la politica maritimă integrată și oportunități de creștere. Aici socialiștii și democrații se vor ocupa de raport. S-a hotărât să nu facem nimic cu privire la sistemele și uh, la fel și în cazul implementării Serviciului de Taxare Electronică European. E un raport din propria inițiativă al PP-ului. Descărcarea, avizele pentru descărcarea pe 2011 le revine verzilor, iar liberalii se vor ocupa de descărcarea agențiilor. EMSA, EASA, SESAR și Agenția Feroviară. De asemenea, s-a hotărât să nu facem nimic cu privire la decizia Consiliului la asocierea țărilor, teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană. De asemenea, nu vom face nimic cu privire la regulamentul privind prevederile comune legate de fondul regional, fondul social și de asemenea nu vom face nimic în legătură cu tabelul de simplificare și nici în legătură cu grupul de lucru de la comisie în legătură cu transportul rutier mobil. Referitor la sistemul de puncte, liberalii au uh, propus să creștem numărul de puncte pentru fiecare grup în funcție de numărul de membri de plini să realimentăm practic punctajul. Și s-a văzut că atunci când asta se întâmplă asta când fiecare grup ajunge la un punct. După discuții am hotărât să realimentăm sistemul de puncte și să creștem uh, numărul de puncte în funcție de numărul de membri din fiecare grup. Ecologiștii au votat împotriva acest, acestei decizii. Da, mai că dau cuvântul imediat. Și ne-am gândit la o altă cale de alocare a punctelor propusă de verzi, însă coordonatorii au hotărât să menținem actualul sistem. Acordul în a doua lectură privind tahograful. Am hotărât ca raportoarea să primească mandatul de negociere cu președinția cipriotă Asta pe baza primei lecturi din Parlament și, bineînțeles, cu implicarea de plină a raportorilor din umbră. A fost uh, distribuit și acel newsletter privind comitologia. Și în ceea ce privește programul anual TNT, am primit raportul uh, comisiei, am luat acte informațiile oferite de reprezentanții comisiei. La diverse o scrisoare adresată conferinței președinților de, de, de comisii din parlamentele naționale. S-a aprobat proiectul de text. Sistemul uh, constă în o colaborare strânsă a raportorilor cu parlamentele naționale. Acum, proiecte de expertiză externă. Coordonatorii au fost de acord, au dat curs unei uh, cereri de a face un studiu privind megacamioanelor uh, în timpul ciclului bugetar 2013. Iar celelalte studii vor fi făcute din bugetul pe anul viitor. O analiză privind evoluția tehnică și implementarea sistemelor de registrare a datelor în domeniul siguranței rutiere, o analiză privind evoluția tehnică și implementarea așa numitelor ALCO Interlocks, și un studiu privind uh, transportul urban în regiunile ultraperiferice. La următoarea ședință a comisiei, corelatorii vor discuta despre o reprogramare a votului privind pachetul aeroportuar după amiaza zilei de 12 noiembrie, în funcție de sălile disponibile, însă nu am Reușit să ajungem la o înțelegere deoarece nu toți coordonatorii au fost prezenți. PP-ul ne-a sugerat ca votul aceste rapoarte să aibă loc pe 6 noiembrie. Deci vom vota pachetul aeroportoare începând cu ora 3 pe 6 noiembrie și ceea ce apărea pe programul de după amiază va fi discutat dimineața. Astfel, raportorii și raportorii din umbră vor putea să aibă suficient timp pentru a ajunge la un compromis, deoarece avem peste 1000 de amendamente. Nu prea mi-ar fi nu știu, eu nu cred că e o idee bună să votăm o mie de amendamente, după aceea să mai votăm și altceva. E cam mult. Însă nu am putut schimba votul pentru data de 12 și mi s-a părut că lucrul cel mai potrivit ar fi să ne ocupăm de asta pe 6 noiembrie după amiaza, deci atunci va avea loc votul. Domnul Kramer, după care domnul de de atunci avem puncte vorbeam despre sistemul de alocare de puncte și ecologiștii nu doar că au fost împotrivă, dar am spus pe de o parte că nu vrem să schimbăm sistemul, de cealaltă parte e și, el se modifică acum. Vedem ce face și uh, Țim Calas cu megacamioanele. Nu schimbă legea, dar o interpretează diferit. În regulament se spune foarte clar că de îndată ce toate punctele sunt alocate, când toate grupurile au zero puncte, atunci are loc o realimentare potrivit sistemului în vigoare. Până acum, niciun grup nu a ajuns la zero puncte, ci se schimbă totul pentru că patru grupuri au doar un punct. Dar este împotriva grupurilor mici ceea ce se întâmplă acum, deci împotriva noastră. Rog secretariatul Trans să verifice ce se întâmplă cu această schimbare a regulilor, pentru că regulile sunt în vigoare pentru întreaga legislatură și nu putem să le schimbăm doar pentru că asta convine anumitor oameni. Matiu Groș a spus foarte clar că e un avantaj pentru PPI și de ce să fie împotrivă? E bine, e un dezavantaj pentru noi și atunci noi suntem împotrivă. E vorba de reguli în, în vigoare pentru întreaga legislatură care nu pot fi modificate după bunul plac atunci când majoritatea o decide. Așa că vă rog frumos să verificați ce se întâmplă. Pentru că în regulament spune foarte, foarte clar la um, paragraful 2 că se vor aloca noi puncte membrilor de îndată ce 5 grupuri își vor fi epuizat punctele. Noile puncte vor fi uh, adăugate abia atunci. Până acum, niciun grup nu a ajuns la zero puncte și mi se pare că noi uh, schimbăm sistemul așa, după bunul plac. Nu-mi convine. Nu există reguli formale cu privire la alocarea punctelor, Michael, și fiecare comisie procedează diferit. În cazul nostru, așa s-a decis la coordonatori. Am decis să procedăm așa da, la început așa a fost, ca cinci grupuri să aibă zero puncte și apoi să realimentăm, dar noi discutăm o propunere de la liberali. Liberalii au uh, propus că atunci când 3-4 grupuri ajung la un punct să realocăm punctele. Așa s-a decis și așa am realocat punctele. Deci este o decizie care aparține coordonatorilor. Fiecare comisie parlamentară lucrează diferit. Eu știu că vezi sunt împotriva, am ascultat obiecțiile tale, am luat notă, dar până la urmă când uh, vom face verificarea la AFCO cu privire uh, la ceea ce putem face și ce nu putem face, tot majoritatea are ultimul cuvânt de spus. Și mi se pare, dat fiind că cele trei uh, mari grupuri politice vor să realimenteze, majoritatea este așadar de a uh, realimenta sistemul de puncte în momentul în care patru grupuri ajung la un singur punct. Așa s-a întâmplat acum și am sugerat să realimentăm uh, punctajul. Asta e decizia coordonatorilor, pot să o supun unui vot formal, dar nu văd care e rostul, pentru că oricum așa s-a decis și cred că majoritatea vor fi și de data aceasta pentru. Dar am luat notă de uh, votul contrar și de plângerile exprimate. Deci văd că e consens uh, realimentăm sistemul de puncte în baza explicațiilor oferite. Doamnă Meissner, tot a, despre asta vreți să vorbiți sau despre altceva? Tot despre asta. Eu ieri nu am fost de față. Eu uh, sunt uh, pe la mijloc, nici grupul cel mai mare, dar nici cel mai mic. Am observat însă că nu există, de exemplu, niciun grup care să cheltuie un pentru sistemul de taxă de drum. Uh, și atunci m-am gândit cum anume am putea să procedăm altfel. Oare nu am putea să avem mai multe puncte în așa fel încât să ne putem alege dosare de bun simț? Și mai mult decât atât, există uh, grupuri care au două puncte și care nu fac nimic. Sunt grupuri care, de fapt, niciodată nu vor ajunge la zero pentru că nu mișcă nimic în teritoriu. Uh, noi avem o colaborare foarte bună și e foarte păcat că e problematic că avem acest sistem de puncte, pentru că, de fapt, noi trebuie să cooperăm bine unii cu alții și acesta este obiectivul meu. Mulțumesc! Indiferent uh, ce se întâmplă, mm, trebuie să menținem acest sistem de puncte. Asta este în Parlament. Eu vreau totuși, domnule președinte, să spun, spune Michael Kramer, că există reguli diferite la nivelul comisiilor parlamentare, dar deodată ce fixează aceste reguli, sunt valabile pentru întreaga legislatură și nu pot fi modificate. S-a rezolvat de data aceasta pentru că noi uh, nu vom mai apuca, poate următoarea legislatură și așa mai departe, dar ideea care este că acum nu mai avem nicio șansă noi cei mai mici, că vrem, că nu vrem nu accept asta, nu accept acest comentariu, Michael, cu schimbarea regulilor, pentru că el la latitudinea fiecărei comisii. Michael, așa stau lucrurile. Eu sugerez să ne oprim aici. Domnul Leichtfried, dumneavoastră vorbeați să, să abordați un alt subiect. Mulțumesc. Da, eu cred că o idee bună să votăm pachetul aeroportuar uh, atunci după amiaza, deoarece situația ar putea fi destul de complicată. Nu știu dacă e posibil, însă eu cred că ar fi mai bine să avem și dezbaterea primit amendamentele marți dimineața, înainte de vot. Nu știu dacă e posibil, însă eu cred că ar fi mult mai potrivit să facem asta. Deci să modificăm programul în această privință. Da, putem să facem. Da, am putea analiza amendamentele dimineața și putem vota după amiaza. Pe mine mă îngrijora altceva. Eu cred că ar fi mai bine să facem asta luni decât marți, nu? Da, e îndemnul pe care ne-l lansați dumneavoastră. Să... Pe mine mă îngrijora sesiunea de vot. Cei de la Envy ne-au dat, au și ei un vot foarte îndelungat. Uh, nu știu, m-am gândit că dacă am avea votul după amiaza, lucrurile ar merge mai bine decât dimineața, nu știu. Poate mă înșel. Eu trebuie să știu ce cred coordonatorii în legătură cu această propunere. Dacă dumneavoastră credeți că ar trebui să avem discuțiile marți dimineața, putem încerca să facem asta. Dacă nu, lăsăm lucrurile așa cum sunt. Sunteți de acord? Domnul Kramer. Da, Propunerea era să amânăm până pe 12 noiembrie votul. Nu se mai poate sau nu s-a verificat? Michael, la bun început când am prezentat acest uh, lucru. V-am spus că aveam probleme. Nu, raportorii nu puteau veni aici, nici coordonatorii nu puteau veni pe 12 noiembrie. Și Germania aveau dificultăți. Deci exista obiecții în legătură cu votul pe 12 noiembrie și de aceea am revenit la poziția inițială la care au ajuns coordonatorii și anume de a vota pe 6 noiembrie după amiaza. Deci v-am spus care au fost deciziile adoptate de coordonator. V-am spus că verzii nu sunt de acord cu nou sistem, cu sistemul de alocare a punctelor, însă celelalte grupuri sunt de acord. Vă mulțumesc. Următorul punct de pe ordinea noastră de zi este grupul operativ pentru turism de care se ocupă domnul Fidanța. Dragi colegi, vă reamintesc doar că reuniunea constitutivă a acestui grup a avut loc în iulie, atunci a avut loc un schimb de opinii în legătură cu posibilele priorități ale acestui grup operativ în următoarele luni. Vă amintiți probabil că s-a înființat acest grup operativ în urma unei rezoluții a Parlamentului și l-am rugat pe domnul Fidanța să redacteze un un text uh, să ne arate în ce etapă ne aflăm. Domnule Fidanța, vă dau cuvântul să ne explicați ce s-a întâmplat. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri ați primit cu toții acest uh, proiect de propunere. Îmi cer scuse, deoarece nu am avut suficient timp pentru traducerile în toate limbile oficiale, deci ați primit doar o versiune în limba engleză. Și de aceea mă simt obligat să vă explic în ce constă textul. Așa cum am spus și la reuniunea constitutivă acestui grup operativ, acest document de lucru e un document de lucru, pur și simplu, nu e un document care reprezintă un raport, un al doilea raport. Deci nu e un text în care reintroducem tot ceea ce apărea în raport. E doar un document de lucru în care stabilim anumite priorități și acțiuni concrete care trebuie întreprinse. Deci ar trebui să analizăm propunerile din uh, acest text gândindu-ne că ceea ce se propune aici e atingerea obiectivelor uh, concrete prezentate anterior. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care au trimis comentarii. Unele au fost deja incluse în versiunea de text pe care o aveți astăzi în dosarele dumneavoastră. și funcționari uh, europeni de la Unitatea de Turism sunt astăzi aici, deci avem posibilitatea de a discuta cu dumnealor. Voi încerca să mă refer la diferitele puncte cât mai rapid. Eu am propus să împărțim acest document de lucru în 5 domenii prioritare. Primul se referă la promovarea cooperării. Așa cum am votat de mai multe ori, am spus că nivelul diferit de competențe, atât la nivel european cât și la nivel național, ar trebui să ducă la o sporire a cooperării instituționale. Punerile concrete pe care le-am făcut aici se referă la lansarea rapidă a lucrărilor în următoarea sesiune din noiembrie, deci cerem o reuniune cu comisarul care se ocupă de turism, adică cu domnul Taiani. De asemenea, vrem și o întâlnire cu președinția Consiliului. Vom cere de asemenea o întâlnire cu președinția cipriotă, deși, bineînțeles, mandatul acestei aproape că s-a uh, încheiat, nu știu, poate că în ianuarie vom reuși să ne întâlnim cu ministrul de turism din următoarea țară care va prelua conducerea. În același timp, există și alte reuniuni importante pe care le-am putea avea cu anumite direcții generale de la comisie care au de-a face cu chestiuni uh, turistice. Deci ar trebui să vedem care este starea lucrărilor de la aceste direcții generale. Personal, cred că ar trebui ca noi să stimulăm turismul. Nu ar trebui să ne limităm doar la niște dezbateri teoretice precum cele pe care le face Comisia în momentul de față, bineînțeles, și la indicațiile Parlamentului. Deci ar trebui să vedem ce se face exact pentru a nu pierde timp cu discuții teoretice în legătură cu aceste chestiuni care încep să fie abordate în practică. Un alt aspect metodologic de data asta. Prin acest document de lucru ar trebui ca în paralel să organizăm discuții tematice cu părțile interesate. Asta pentru a uh, elabora prioritățile pe care ni le-am stabilit. Un ultim punct se referă la colaborarea cu alte comisii parlamentare. La reuniunea constitutivă a grupului operativ deja am vorbit despre acest lucru. Am vorbit despre natura transversală a turismului. Am vorbit despre implicațiile asupra unor legi care sunt votate și dezbătute de alte comisii parlamentare. Deci ar trebui să vedem individual care sunt prioritățile, care sunt prevederile votate în alte comisii parlamentare, deci ar trebui să organizăm cât mai multe uh, reuniuni bilaterale cu membrii acestor comisii. Deci să vedem care pot fi implicațiile asupra unor decizii din domeniul turismului. Îmi vine în minte, de exemplu, discuția care are loc acum la Comisia ITRE privind programul COSME un program pentru micile întreprinderi. Știți că o parte importantă a bugetului este pentru uh, micile întreprinderi din domeniul turismului. Deci noi deja am votat un aviz în legătură cu cadrul financiar uh, plurianual și am arătat clar că această linie de finanțare specifică pentru turism trebuie votată. O a doua prioritate promovarea turismului pentru toți. Voi rezuma această temă majoră. Am rezumat-o, practic, în două priorități. Prima se referă la caracterul sezonier al turismului. Am discutat deja despre asta de mai multe ori. Am avut și o audiere și Comisia Europeană începe să analizeze din ce în ce mai mult această problemă. Și eu cred că Parlamentul ar putea face o treabă foarte bună aici. Știți că mulți colegi au uh, prezentat solicitări în acest sens. Deci, în ceea ce privește caracterul sezonier, uh, mă gândesc, de exemplu, la delegația din Creta, la întâlnirile pe care le-am avut și știm că aici apar foarte multe probleme. Întreprinderile nu au cum să supraviețuiască funcționând doar o lună jumate sau două luni pe an. Deci trebuie găsită o metodă pentru a depăși acest caracter sezonal al turismului. Deci împreună cu comisia trebuie să vedem ce acțiuni ne-ar putea uh, ajuta. Uh, după acțiunea pregătitoare Calipso, care se încheie anul acesta, deci avem nevoie de un nou instrument care să ne ajute. Aceste două aspecte sunt uh, strâns legate între ele. Caracterul uh, sezonier poate fi depășit, uh, de exemplu, dacă am oferi uh, categoriilor sociale mai defavorizate posibilitatea de uh, a călători în afara sezonului turistic. Da, e clar că aici trebuie să găsim niște măsuri concrete pe care să le sprijinim. Colegii au propus să menținem separate cele două aspecte, nu știu, vom, ne vom gândi și vom hotărâ împreună cum vom proceda. Dar e clar că aici apar cam aceleași probleme. Deci vom vedea, vom discuta și cu președintele. a treia prioritate. Sprijinirea diversificării ofertei turistice. Știm cu toții că Europa poate oferi nenumărate oferte turistice atât în termen general, cât și în ceea ce privește tipologia turismului. E o plus valoare a ofertei turistice europene. Practic nimeni nu e ca noi. E un mare avantaj la nivel internațional. Deci trebuie să menținem această diversificare și să lucrăm cu toate părțile interesate pentru a vedea cum putem promova această diversificare. Putem uh, sprijini itinerariile deja existente, putem crea altele noi, există itinerarii culturale, um, mijlocul naturii și așa mai departe. Deci trebuie să vedem cum putem sprijini de asemenea anumite sectoare specifice. Mă gândesc uh, la turismul pentru congrese, turismul uh, din mediul de afaceri, uh, la turismul rural, gândiți-vă aici și la pilonul 2 din politica agricolă comună, e vorba și dezvoltarea zonelor rurale din perspectiva turismului. Deci sunt o serie întreagă de lucruri pe care le putem face. O a treia, o a patra prioritate, mă scuzați, atragerea de noi fluxuri. Aici avem două subpriorități. Prima se referă la politica vizelor. De mai multe ori am spus și am constatat că politica vizelor este prea uh, restrictivă și reprezintă un mare dezavantaj competitiv față de alte zone din lume. Și în interiorul Uniunii Europene există diferențe de la o țară la alta în ceea ce privește procedurile, perioada de obținere a vizelor sau uh, um, taxele pentru obținerea vizelor. Noi am spus că trebuie să sprijinim un proces de armonizare în ceea ce privește eliberarea de vize. Și ar trebui să ne schimbăm procedura, mai ales față de țările BRICS, Sunt acele țări din care ar putea veni foarte mulți uh, potențial turiști. Am putea, de exemplu, să ne întâlnim și cu birourile de la uh, oficiul uh, de politică externă. Îi mulțumesc colegului Daneli pentru această sugestie și în plenară am putea avea o dezbatere, o prezentare cu solicitare, o întrebare cu solicitare de răspuns oral în plenară, nu știu, să ne întâlnim cu doamna comisar Malmström. Ar fi important să-i uh, implicăm uh, și pe uh, cei de la Direcția Generală Turism, să um, îl implicăm pe domnul comisar Tajani. Deci e important să implicăm întreg Parlamentul, nu doar comisia noastră. O a doua subprioritate aici. Promova o promovare, un marketing unitar al Uniunii Europene. E vorba aici de crearea mărcii europene, așa numită European Brand. Acum, a cincea prioritate. Investițiile privind în calitate. Am spus că împreună cu diversificarea ofertei, calitatea reprezintă o plus valoare a ofertei turistice europene, dacă e să ne comparăm cu alte zone sau cu alte țări. Aici apare problema etichetării și a sistemului de clasificare. Aici intrăm pe un teren mai controversat. Referitor la crearea unei etichete de, de calitate a turismului european. De câteva luni, Comisia deja a întreprins o serie de acțiuni, a avut loc discuții de lucru, s-a deschis o procedură de consultări publice pentru a obține o definiție comună a acestei etichete. E vorba de niște standarde minime de calitate recunoscute la nivel european, niște standarde la care pot adera mărcile de calitate existente deja în anumite state membre. Eu am avut uh, posibilitatea de a participa din partea Parlamentului la unele din aceste reuniuni și Vreau să vă spun că nu ar trebui să facem același lucru pe care îl face și Comisia Europeană. Dar ar fi important să ne întâlnim cu responsabilii de la Comisie pentru a înțelege cum putem contribui și noi din partea Parlamentului. O altă problemă spinoasă. Sistemele de clasificare hotelieră E un scandal, dragi colegi, că în Europa anului 2013 avem un sistem cu stele care nu e deloc uniform de la o țară la alta. Uneori chiar și în interiorul acelei țări sistemul e diferit. În Italia, un 4 stele la Bolzano nu e același lucru cu un 4 stele în insula Lampedusa. Nu e normal așa ceva. Nu e normal nici dacă ne gândim la clienți, la turiști, se creează atâta confuzie, nimeni nu știe care e valoarea ofertei turistice. Eu nu cred că nici mandatul următor nu va fi suficient pentru a ajunge la o soluție concretă. Însă noi, Parlamentul, ar trebui să promovăm găsirea unei soluții aici. Ultima propunere acum e vorba de resurse. În raportul nostru am spus că, din, că în ceea ce prește resursele, finanțarea se face prin fondurile structurale. După aceea, autoritățile naționale și regionale trebuie să se ocupe de, de restul. Am spus că există anumite fonduri care sunt alocate pentru turism, însă la nivel uh, național și regional sunt folosite pentru campanii uh, de informare nu prea utile, de fapt. Deci mai bine s-ar folosi banii pentru uh, mici infrastructuri locale, de transport, de exemplu. Există deja surse de finanțare și acestea ar trebui folosite așa cum trebuie. De multe ori, uh, sursele de finanțare apar în capitole diferite care nu au direct de-a face cu turismul, însă există bani. Revin aici la ce vă spuneam uh, la început, referitor la programul COSME. De la intrarea în vagoare a tratatului de la Lisabona, care ne dă o competență în ceea ce privește turismul, deci pentru prima oară se prevede o linie bugetară specifică pentru a sprijini IMM-urile din domeniul turismului. Închei, domnule președinte, spunându-vă că la sfârșitul documentului sunt citate alte trei chestiuni esențiale care apar și în raportul nostru. Și anume, problema pregătirii profesionale, problema dezvoltării tehnologiilor informației și problema durabilității, adică a schimbării climatice, a unui turism uh, care se țină cont de mediul înconjurător. Referitor la TIC-uri, Comisia a lansat deja un grup de discuții cu diferiți reprezentanți ai sectorului. Poate că ar fi bine să știm uh, de la comisie ce s-a mai făcut. În ceea ce privește durabilitatea, aici trebuie să înțelegem ce propuneri putem uh, uh, sprijini, de ce propuneri putem introduce. Închei spunându-vă că e un document care rămâne deschis, bineînțeles. După ce veți primi și dumneavoastră traducerile, veți putea contribui. Eu știu că nu toată lumea a putut să se implice deocamdată, să în orice caz sper că o veți face pe viitor. Eu propun și crearea unor grupuri de lucru tematice pentru a dezvolta fiecare din prioritățile la care m-am referit. Vă mulțumim! Șase persoane doresc să intervină. Dacă mai vrea cineva să intervină, vă rog să dați de știre. Doamna Vlaston, doamna Danali, domnul Ugias, domnul Kramer, domnul Pirker și domnul Higgins s-au înscris la cuvânt până în acest moment. Și doamna Astrasan Doamna Vlasto, sunteți prima pe listă. Bun, deci avem șapte vorbitori și apoi domnul Orton din partea comisiei va veni să ne spună câteva cuvinte la final. Cam două minute fiecare ca să putem recupera timpul. Știu că raportul din partea coordonatorilor a durat mai mult, dar, doamna Vlasto, sunteți prima. Vă rog frumos, dacă vă puteți limita la două minute, ar fi minunat. Mulțumesc, domnule președinte. Cum a spus și uh, colegul nostru, turismul este un dosar extrem de important. Și vedem astăzi că discuția noastră subliniază tocmai această importanță pentru că politica europeană de turism a devenit într-adevăr o realitate pentru instituțiile noastre. Turismul este un vector important al economiei, al economiei și uh, oferă locuri de muncă într-un moment în care Uh, să-ți găsești un loc de muncă nu e foarte ușor. La nivel european trebuie să lansăm inițiative cu finanțare adecvată, care trebuie să ne permită, așa cum ai spus și tu, să punem în uh, valoare valorile turistice ale uh, teritoriilor noastre și să ajungem să ducem la excelență marca europeană în toate categoriile de turism, astfel încât Uniunea Europeană să rămână o destinație turistică diversificată, și de neocolit. Aș spune chiar că avem o destinație multiturism și trebuie să profităm de asta, să revedem în același timp ce putem face pentru a readuce turiștii care au mai fost prin uh, uh, oferirea de vize, lucru care mi se pare extrem de important pentru a crește tocmai această, acest tip de turiști. Și Comisia Libă cred că ar trebui să analizeze foarte rapid acest dosar. Sunt de acord cu tine, Carlo, în ceea ce privește prioritățile propuse în documentul de lucru, care completează foarte bine susținerea politicilor turistice ale fiecarei țări. Abordarea noastră este deci esențială pentru a păstra calitatea, durabilitatea, competitivitatea și vizibilitatea turismului în hexagon și să ținem cont, așa cum s-a spus deja, și de schimbările climatice, care deja au început să influențeze comportamentul chiar la nivel zilnic. Trebuie să nu uităm că turismul nu se poate exporta și tocmai de aceea trebuie să valorificăm uh, uh, toate, tot patrimoniul turistic plecând și de la patrimoniul cultural și de la cel de mediu, în toată bogăția și diversitatea sa și, așa cum s-a spus, este un sector transversal care intră sub incidența multor altor uh, comisii. Tocmai de aceea este important să ne pregătim, să pregătim foarte bine acest uh, dosar. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Danelis. Mulțumesc, Πρόεδρε. Ε, χαιρετίζω την, για πρώτη... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să văd că pentru prima oară Comisia noastră are o asemenea inițiativă. Salut eforturile foarte mari care s-au făcut, pentru că turismul este o componentă esențială a economiilor noastre, pentru că produce nu doar venituri, ci și locuri de muncă ceea ce nu uh, fac toate activitățile economice. Cred, deci, că în comisia noastră putem găsi răspunsuri la întrebări practice în această privință și să găsim noi metode de a merge mai departe. Prioritățile stabilite de Carlo în documentul său sunt, bineînțeles, foarte bune, deci nu o să repet ceea ce s-a spus deja până acum. Evident, vom merge mai departe și vom aprofunda lucrurile. Și cred că este necesar să ne coordonăm și cu activitatea altor comisii pe marginea acestui dosar, precum și cu organizațiile de la nivel național și actorii implicați în sectorul de turism. Cred că este esențial dacă vrem să avem rezultate eficiente. Și înainte de a concluziona, vreau să menționez două puncte care merită atenția noastră accesibilitatea și caracterul sezonier al turismului. La accesibilitate trebuie să nu uităm că avem nevoie de accesibilitate la serviciile de turism, dar de asemenea și accesibilitate la destinațiile de turism. Deci trebuie să nu uităm acest lucru. Iar atunci când vorbim despre uh, destinații turistice, în special cele de coastă, este foarte important să ne gândim la modul de acces și să vedem cum putem implica comunitățile locale în îmbunătățirea accesului în zonele respective. Și, nu în ultimul rând, problema vizelor și emiterea de vize către țările BRIC. În unele țări există un sistem electronic și sunt disponibile vize pentru mai multe vizite. Și acest lucru este o prioritate pentru noi, așa cum am spus. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ați făcut și sper că vom face lucrurile foarte bine în comisia noastră. Mulțumesc, domnul Ugias. Il testo proposto dall'onorevole Fidanza, che ringrazio per eh, l'eccellente... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt perfect de acord cu ceea ce ați spus. Nu cred că sunt foarte multe lucruri de adăugat. Cred că ceea ce am convenit anul trecut este în continuare la fel de valabil. Iar în ceea ce privește textul uh, privind grupul operativ, este într-adevăr un pas înainte extrem de necesar. Cred că m-aș concentra nu chiar pe calendar, ci pe respectarea acestuia. Există riscul să mai avem încă 3-4 ani de muncă în acest domeniu, dar cred că trebuie să îi antrenăm pe toți, trebuie să avem o abordare mai globală și să mergem dincolo de uh, eforturile pe care, care s-au făcut până acum și eforturile pe care le face domnul Simpson și, bineînțeles, și coordonatorii. Cred că acest grup operativ trebuie să aibă un rol mai important uh, deci, haideți să consolidăm acest calendar pe care îl avem și să avem și o revizuire a activității. Pentru că în cadrul comisiei noastre trebuie să revizuim diversele subiecte și apoi să uh, convocăm o ședință astfel încât să avem conținutul necesar. Mulțumesc. Domnul Kramer, mulțumesc pentru acest raport, dar lipsesc unele lucruri. Spuneați că vreți să lăsați sistemul deschis, dar noi știm că uh, asta poate să distrugă turismul și avem exemple din țara dumneavoastră sau din altele în care exact asta s-a întâmplat și trebuie să tragem învățămintele necesare. Deplâng faptul că lipsesc unele puncte. Avem uh, rutele Eurovelo, rutele uh, pentru bicicliști. Am fost în Croația săptămâna trecută la o conferință pentru turism și au participat camere de comerț din Austria și din Croația și au fost de acord că trebuie să prelungească rute de biciclism, mai ales uh, de uh, ciclism, mai ales uh, pentru extrasezon la Mediterana, prin rutele Eurovelo, ați putea să consolidați ceea ce se întâmplă în extrasezon. E foarte frumos uh, să putem face asta. Iar în ceea ce privește uh, acele heritage uh, routes, avem uh, câteva specificități uh, naționale, istorice, care pot fi consolidate, pentru că și astfel putem să atragem uh, turiști. Sunt uh, lucruri pe care trebuie să le sprijinim și faptul că nu apar în raport mm, e trist. Ecoturismul este foarte important. Avem mai nou și uh, principii de tipul uh, bed and bike. Deci nu doar bed and breakfast, ci uh, cazare și bicicletă. Și pentru cei care vor să participe, e foarte important să uh, acționăm noi. Sigur că un, joc, un rol foarte important e jucat de condițiile de muncă. Asta deja începe pe aeroport. Uh, dar uh, cu siguranță continuă și întotdeauna dacă primești, dacă primești un tratament prietenos, te întorci. Vreau să vă menționez că exista uh, o Uh, linie feroviară de la Trieste, prin, care a fost uh, inaugurată prin 1902 și apoi a fost uh, lăsată în paragină 35 de ani mai târziu, acum este redescoperită, dar mi se pare că mai e mult de lucru până să putem să deschidem această zonă din, de, din Trieste încolo, de la Trieste încolo, Uh, până să devină într-adevăr o zonă turistică și se știe că uh, cei care merg cu bicicleta cheltuiesc mai mult decât cei care merg cu mașina. Președintele, oare chiar așa să fie? Domnul Pircăr are cuvântul. Mulțumesc. Carlo Fidanța a prezentat un program pe uh, mai mulți ani. Vreau să mulțumesc pentru acest raport și vreau să ilustrez câteva aspecte pe care le-a prezentat. Eu cred că acea conferință anuală este uh, de bun augur, dar uh, nu la final, ci la început, ca să putem să stabilim câteva obiective. Succesul unei conferințe de acest gen depinde de uh, candidații, de participanții invitați. Mă gândesc, de exemplu, la întreprinderile care uh, oferă un exemplu în turism. De exemplu, uh, cei care oferă, operatorii care oferă servicii pentru persoanele cu dizabilități și așa mai departe. Deci, la o asemenea conferință există câteva așteptări cărora trebuie să le dăm curs. Un alt aspect pe care vreau să-l menționez este cel al competitivității Uniunii Europene, care trebuie consolidată. Ar trebui să beneficiem de analizele făcute uh, de exemplu în ceea ce privește uh, relația dintre natură și activitățile fizice, mi se pare și mie că ar trebui să extindem rutele pentru ciclism uh, la Mediterana, mai ales pentru extrasezon. De competitivitate ține și îmbunătățirea uh, calității ofertei, mai ales în ceea ce privește serviciile oferite. Uh, Domnul Fidanța trebuie să facă uh, propuneri, a făcut deja câteva și trebuie să le dăm curs. În ceea ce privește îmbunătățirea uh, competitivității, um, și emiterea de bilete e foarte importantă, ticketingul. E foarte important ca uh, să poți cumpăra bilete pentru avion, pentru tren, pentru autobuz, pe internet, pentru întreaga Europa. Deocamdată avem lacune foarte mari la acest capitol. Uh, Mie mi se pare că sistemul de clasificare trebuie să fie unificat în sfârșit, pentru că dacă vrem să avem un brand european, atunci trebuie să existe comparabilitate la toate nivelurile. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Higgins din minunatul comit, domnul Higgins din minunatul comitat Clay. Mulțumesc! Mulțumesc, Carlo. Cred că a fost foarte modest când a spus că acesta e doar un document de lucru, pentru că avem atât de mult material aici încât este ca un document de politică deja finalizat. E practic și are un calendar foarte ambițios. Din punctul de vedere al duplicării, cred că are dreptate că ar trebui să vorbim cu toate comisiile, să vedem ce fac ei, ce am putea face noi pentru a ne complementa munca. În ceea ce privește președinția, uh, președinția cipriotă, cred că avem nevoie de Consiliu, pentru că Cipru, la fel ca și Irlanda, depind foarte mult de turism. Uh, cele două domenii ale economiei care au fost cele mai afectate de criză au fost turismul și agricultura. O propunere a guvernului irlandez este a fost migrația practic pentru că 2013 a fost uh, desemnat ca anul uh, reuniunii. Deci încurajăm pe toți imigranții irlandezi, oriunde s-ar afla ei, în Canada, în Statele Unite, uh, în Noua Zeelandă și așa mai departe, să uh, vină înapoi să se reunească cu uh, țara de unde au emigrat. Uh, în ceea ce privește poziția domnului Kramer, privind destinațiile Heritage. Într-adevăr, Uh, Europa trebuie să fie uh, atractivă din toate punctele de vedere, turist științific, turist de ciclism, uh, turist de mediu, turist de coastă și așa mai departe. Toate sunt incluse aici, este o treabă foarte bună pe care ai făcut și uh, sper să avem o activitate productivă în cadrul acestui grup operativ. Mulțumesc, mulțumesc, doamna Esturas. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să-l felicit și eu pe domnul Fidanța pentru că a avut un document extrem de uh, bine structurat. Vreau doar să comentez la următoarele două elemente. Atunci când vorbim despre coordonare, și cooperare, cred că este important să subliniem natura transversală a sectorului, pentru că orice decizie luată de orice comisie a Parlamentului va avea un impact și asupra turismului, fie că vorbim despre sănătate, alimente, alcool, uh, impozitare, spitale, drumuri, formare, deci toate aceste aspecte, într-un fel sau altul, au un impact asupra turismului. Apoi s-a mai discutat și problema zgomotului sau poluării fonice. Și aceasta are un impact asupra turismului, deci trebuie să avem o conștientizare a faptului că orice decizie luată în orice comisie va avea un efect asupra calității turismului. Venind acum la ideea lungimii sezonului turistic. Trebuie să ne gândim la asta în conexiune cu diversificarea. Pentru că există motive din care, pentru care turismul are tendința să aibă acest caracter sezonier, pentru că există destinațiile de plajă, spre exemplu. Dar care ar fi diversificarea care ar fi disponibilă? Deci ce fel de tipuri de turism s-ar putea construi acolo? Așa cum a spus și domnul Kramer, uh, fie că vorbim despre turism de sănătate, turism balnear sau uh, turism uh, cultural, poate ar trebui să avem două rapoarte, unul pe turism și accesibilitate și unul pe turism și diversificare. Și caracterul sezonier al, al turismului. Pentru că trebuie să uh, extindem Trebuie să extindem uh, sezonul și cu cât este mai scurt sezonul, cu atât este mai greu pentru sector să supraviețuiască. În ceea ce privește accesibilitatea, există 80 de milioane de oameni cu uh, disabilități în Europa, deci vorbim despre o comunitate foarte mare. Uh, și având în vedere că suntem în era îmbătrânirii active și uh, vârstnicii sunt o categorie importantă atunci când vorbim despre diversificare. Și la reuniunea la care am participat împreună cu domnul Fidanța am discutat despre faptul că dacă cineva vrea să afle dacă o destinație este accesibilă sau nu, nu există niciun fel de uh, simbol unitar deci, în Europa, ceea ce înseamnă că nimeni nu știe ce înseamnă fiecare simbol în parte. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. La ultima reuniune pe care am avut-o, atunci când grupul operativ pentru turism a fost înființat, am spus că este o idee bună. Ar fi totuși bine să avem un fel de foaie de parcurs care să stabilească diversele inițiative și măsuri care vor fi luate. Eu salut uh, munca lui Carlo și îl felicit pentru propunerea pe care a lansat-o și pentru ideile pe care le-a uh, trecut în raport și cred că ar trebui să respectăm această idee de uh, împărțire a sarcinilor, astfel încât să simplificăm munca grupului operativ. Și cred că domnul Fidanța are cea mai bună abordare, se bucură de întreg sprijinul meu și mă bucur să văd că și colegii apreciază acest raport. Este un punct de plecare foarte bun. Și o ultimă observație legată de caracterul sezonier. Este un subiect extrem de important și este extrem de dificil să transmiți mesajul și să modifici uh, turismul, să-l îndepărtezi de abordarea tradițională și să uh, introduci această idee de a avea turism tot anul. Uh, E o idee foarte bună pe care ar trebui să ne concentrăm, pentru că asta înseamnă o schimbare a mentalităților, a ă, managementului. Nu este ușor și va, vor fi necesare multe eforturi, dar trebuie să o facem. Și a doua observație înainte de a ă, termina este problema conferinței anuale. Sunt perfect de acord cu ceea ce a spus domnul Pircăr în acest sens acest eveniment anual, această conferință de turism, ar trebui să aibă loc la începutul anului, la începutul sezonului. Pentru că mai este destul de aproape de sezonul tradițional de turism. Și aș dori să-l rog pe domnul Fidanța să analizeze eh, încă o dată acest lucru pentru a vedea dacă această conferință poate avea loc cel mai târziu la finalul lunii februarie sau la începutul lunii martie. Mulțumesc. Da, dacă îmi dați voi, o să mă refer și eu la problema conferinței. Am auzit uh, ceea ce au spus ceilalți, că e o idee minunată, dar nu, sunt nu, nu știu sigur cum vom putea plăti pentru această conferință și cum ne vom descurca cu logistica. Aș dori uh, Uh, să te mai uiți la asta, Carlo. Poate conferință nu e neapărat uh, cea mai bună idee, poate avem nevoie de un atelier de lucru sau o reuniune, pentru că o conferință gigantică nu poate fi organizată de comisia noastră, nici din motive financiare și nici din motive de personal. Dar cred că putem reveni la asta oricum. Cred că este un document excelent, este un punct de plecare foarte bun este o foaie de parcurs pentru că ne arată unde vrem să mergem, unde trebuie să ajungem. Știu că Mm, ceea ce a spus uh, Michael legat de Eurovelo e foarte important și eu am aceeași uh, problemă legată cu turismul uh, feroviar și turismul cultural sau industrial. Atâta vreme cât ne punem de acord că toate sunt importante, trebuie să găsim o cale de a le îmbina pe toate în document, astfel încât... Deci eu nu cred că s-a uitat de uh, turismul uh, ciclistic, dacă se poate spune așa, dar cred că trebuie să vedem care sunt pașii care trebuie urmați. Cred că este un document uh, foarte bun pentru că este un ghid. Nu sunt cele 10 porunci uh, coborâte din cer. Este un ghid și evident trebuie să îl analizăm și să vedem cum putem dezvolta politica de turism și poate o reuniune cu diversele direcții pe la finalul uh, lunii octombrie, mm, sau deci la finalul anului, nu la începutul anului, nu ar trebui să ne panicheze, pentru că ideea este că punem lucrurile în mișcare, ceea ce până acum nu s-a întâmplat în Parlamentul European. În trecut niciodată nu am avut competența necesară. Până la tratatul de la Lisabona n-am avut niciun fel de competență asupra turismului. Uh, și tocmai asta e una din probleme atunci când oamenii vorbesc despre clasificarea hotelurilor și așa mai departe. Problema a fost uh, întotdeauna că acesta a fost un domeniu al statelor membre și fiecare a făcut ce l-a tăiat capul. Și acum există, deci noi suntem cei nou veniți în domeniul politicii turismului. Și trebuie să lucrăm cu comisarul Tajani și cu alți comisari și să uh, înaintăm în uh, uh, politica noastră. Cred că este, cum spuneam, un document care reprezintă un punct de plecare foarte important pe care îl putem dezvolta. Deci trebuie să fie un fundament, nu cele 10 porunci, cum am zis. Îi mulțumesc lui Carlo și uh, asistenților lui pentru tot ce au făcut Domnul Orton din partea comisiei, dacă o să vă rog și pe dumneavoastră să fiți foarte succint, știu că întotdeauna sunteți, dar m-ați ajutat foarte tare. Mulțumesc, domnule președinte, și bună dimineața tuturor. Este o mare plăcere să fiu aici pentru a discuta acest punct de pe ordinea de zi. Cred că a venit chiar la țanc, pentru că este util pentru toată lumea să știți că noi în comisie, de la adoptarea comunicării din iunie, implementăm deja cele 21 de, măsuri, 21 de măsuri care au fost identificate în această comunicare. Au fost implementate, deci, în strânsă cooperare cu statele membre și cu autoritățile regionale și cu ajutorul industriilor implicate în sectorul de turism. Și toate inițiativele și toate măsurile au dus chiar la alte măsuri care au apărut în ultimul an și toate sunt reflectate în planul pe care l-am uh, uh, pe care îl publicăm periodic pe site-ul nostru. Ultima publicare a fost în mai și săptămâna viitoare va fi actualizat planul uh, pentru Forumul European de Turism care implică actorii publici și privați din domeniul turismului, conferință care va avea loc peste trei săptămâni în Cipru. Măsurile noastre principale se grupează în trei categorii. În primul rând, am vrut să creștem cererea de turism în Uniunea Europeană, atât în statele membre, uh, în special în, uh, sezon, în extra sezon. Am vrut să mm, extindem cât mai mult sezonul și turismul din țările terțe, deci să creștem fluxul de turiști din țările terțe. Ne-am concentrat de asemenea uh, și chiar pe sezon. Apoi ne interesa diversificarea ofertei și îmbunătățirea calității ofertei uh, serviciilor de turism pentru turiști, asigurând durabilitatea atât la nivel de destinație cât și la nivel de uh, companii, de societăți. Și este destul de dificil să facem uh, acest lucru implicând toate elementele. Și al treilea domeniu de acțiune este cel în care încercăm să uh, să trecem turismul, pentru că acesta este un uh, domeniu transversal, să-l implicăm în toate celelalte domenii pe care le, le discutăm, vize, piața internă și așa mai departe. Și încercăm să uh, aducem la lumină turismul în toate instrumentele financiare europene. pentru că în momentul de față avem uh, programul pentru antreprenoriat și uh, care asigură finanțare și vrem să ne asigurăm și că proiectele de turism ar putea fi finanțate de instrumentele financiare principale, fie cele structura, fondurile structurale, fie uh, fondurile pentru agricultură, fie fondurile pentru pescuit. Și în acest context o să încerc să trec prin elementele principale, chiar dacă n-am foarte mult timp. Uh, pentru a vă spune ce, vom, ce facem în celelalte 4-5 domenii prioritare identificate de domnul Fidanța. Promovarea cooperării. Invităm Parlamentul la toate evenimentele organizate de noi suntem pregătiți să participăm și la conferința anuală pe care o veți organiza sau orice fel de tip de reuniune veți decide să faceți și, bineînțeles, vă ținem la curent cu inițiativele noastre. În ceea ce privește accesibilitatea și promovarea turismului pentru toți, avem niște măsuri preparatorii pe care deja le-am uh, aplicat. Uh, am primit un buget de 1 milion pentru 2012 și s-a propus prelungirea programului și pe anul viitor și dezvoltăm mai multe inițiative încercând să identificăm uh, cererea și oferta existente pentru a avea o accesibilitate cât mai bună la destinațiile turistice din întreaga Europa și uh, avem chiar premii pentru organizațiile care se ocupă de accesibilitate. În ceea ce privește uh, caracterul se sezonier, am pregătit deja măsura Calypso, în programul de inovare și această inițiativă a, s-a bucurat de mult uh, succes, iar uh, domnul comisar Tajani tocmai a lansat o altă măsură care se concentrează pe vârstnici, care încearcă să promoveze uh, turismul vârstnicilor în extrasezon, care se ocupă și de elementul de uh, caracter sezonier. Am avut o reuniune acum uh, două săptămâni, uh, am mai avut uh, o reuniune pe 27 septembrie și caracterul sezonier a fost subiectul principal al acestei reuniuni. Apoi, diversificarea. Evident, în Uniunea Europeană avem programul pentru antreprenoriat și inovație și am urmat inițiativele lansate în anii anteriori în ceea ce privește um, acțiunile pregătitoare pentru ciclism și așa mai departe. Am lansat deja două cereri de oferte, ultima fiind în 2012. Am primit 15 propuneri pentru diversificarea turism, uh, produselor de turism durabile și transnaționale, turism de aventură, turism uh, pentru ciclism și așa mai departe. Și probabil vă amintiți că ne-ați oferit o altă linie bugetară pentru o altă măsură pregătitoare pentru promovarea uh, patrimoniului cultural și industrial. Și deja am primit 50 de propuneri la cererea de ofertă pe care am lansat-o săptămâna trecută, deci o să analizăm uh, diversificarea și o să vă putem pune la curent la începutul anului viitor. Al patrulea domeniu principal, atragerea de fluxuri noi de turiști și, în particular, politica de vize. După cum știți, am lucrat uh, cu colegii de la DG Home și uh, domnul Tajani și doamna Malmström au uh, lucrat din greu și în octombrie va exista o comunicare comună care va fi adoptată de comisie care vizează uh, măsuri de simplificare și de îmbunătățire a codului de vize. Există în continuare posibilități de a simplifica acest cod de vize prin reducerea uh, timpului pentru acordarea unei întâlniri și prin uh, asigurarea uh, faptului că formularele sunt în, toat, în cât mai multe limbi. Deci toate aceste aspecte au fost identificate în comunicarea pe care o vom lansa și uh, participăm împreună la revizuirea codului de vize care va avea loc uh, în 2013 și deja am început uh, să facem studiile de impact pentru această revizuire a codului de vize. Deci ne ocupăm de toate aceste elemente. Strategiile de piață, după cum știți, am lansat o campanie de promovare a Europei pe toate piețele importante, uh, în BRIC plus Argentina și uh, Chile și Vom avea de asemenea o promovare comună cu toate statele membre și cu Consiliile Naționale de Turism pe aceste piețe importante, inclusiv Statele Unite, Canada și așa mai departe. Apoi, investiția în calitate. Comisia și-a ținut promisiunile și suntem la finalul pregătirilor interne pentru un regulament umbrelă pe baza unei inițiative voluntare pentru schemele de calitate existente care vor fi dezvoltate la nivel național sau sectorial în toate statele membre care voiau să aibă această etichetă de calitate umbrelă la nivelul întregii Uniuni Europene și propunerea legislativă va fi adoptată de Comisie până la finalul anului și sperăm că va ajunge în Parlament anul viitor pentru a fi discutată. În ceea ce privește resursele, am făcut deja propuneri. Acum uh, totul ține de Consiliu și de Parlament. Există niște propuneri care au fost făcute și care sunt discutate. Există niște amendamente de compromis care sunt discutate în Parlament. Discuția cu Consiliul nu va fi ușoară pentru că unele state membre nu sunt chiar încântate cu menționarea turismului, dar este foarte important ca turismul să aibă o vizibilitate mai mare și în celelalte instrumente financiare. Am reușit în propunerea Comisiei să menționăm turismul la fondurile regionale, la fondurile pentru dezvoltarea agriculturii, în programul Consiliului și în programul pentru relații externe. Dar orice sprijin suplimentar din partea uh, Parlamentului pentru toate instrumentele financiare existente ar fi binevenit. Și vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări și pentru orice reuniuni pe care ați vrea să le organizați. Dar vă reamintesc, toate aceste inițiative sunt uh, afișate în mod regulat pe site-ul nostru și vor fi actualizate săptămâna viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Rămânem în urmă cu timpul, așa că propun să luăm documentul de lucru ca fiind acceptat de către comisia noastră și să verificăm problema la conferință. Ai ceva de spus pe scurt? Da, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând pentru faptul că mulți au primit bine acest document, spunând că trebuie să cooperăm, că trebuie să facem o clasificare a temelor și este foarte important să se întâmple asta, dată fiind activitatea care urmează acestui document. Și apoi, în ceea ce privește cooperarea cu președinția cipriotă, fac trimitere la faptul că la începutul uh, președinției am crezut că turismul va fi o prioritate, însă m-am înșelat. Și în ceea ce privește conferința Noi vom uh, trata chestiunile organizatorice. Va fi foarte bine uh, să avem acea conferință anuală la începutul sezonului. Sigur că da. În ceea ce privește cele 21 de acțiuni, după publicarea acestora, ar fi bine să uh, reușim să dezvoltăm și altele. Nu în ultimul rând, în cadrul COSME ar trebui să pregătim o scrisoare în care să ne formulăm poziția cu privire la uh, alimentarea cu bani a tuturor acestor uh, acțiuni. Eu sper ca în zilele următoare să fie posibil să amendăm uh, această poziție pentru a o consolida, așa cum s-a întâmplat și în trecut. Mulțumesc că aveți acest mandat, spune președintele, în ceea ce privește uh, amendamentele și în ceea ce privește um, negocierile cu celelalte comisii. Așa rămâne. Mulțumesc foarte mult și acum avem următorul subiect pe ordinea de zi. În ceea ce privește controlul uh, statului portului. Avem un proiect de raport uh, și vreau să menționez faptul că am uh, adoptat pe 23 februarie Convenția Maritimă, care vine cu condiții minime pentru lucrătorii de pe Uh, nave, de pe vase. Avem și uh, serviciile medicale incluse, timpul de recuperare și așa mai departe. Este un cod maritim al muncii care vizează 1,2 uh, milioane. Ratificarea convenției a avut loc pe 20 august al anului curent și ce înseamnă asta? Că va intra în vigoare pe 20 august 2013. 9 din statele membre, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Letonia, Luxemburg, Olanda, Polonia, Spania și Suedia, sunt printre primele 13 țări care au ratificat, precum și Croația, Norvegia și Suedia. Și Elveția, mă scuzați. Pe mine mă uimește un lucru. Avem uh, țări care nu au ieșire la mare, care semnează Convenția Muncii, uh, Convenția Maritimă a Muncii, dar nu avem țări precum Regatul Unit, care e înconjurat uh, de apă, să se, care să semneze această Convenție Maritimă a Muncii. Legislația europeană a fost deja aliniată la convențiile internaționale maritime, potrivit consultării cu partenerii sociale europeni, dar nu am putut include prevederi de uh, implementare conținute la titlul 5 din uh, Convenția Maritimă a Muncii, așa că acum uh, vrem să impunem asta și e un lucru strâns legat de propunerea în ceea ce privește um, raportul domnului Bach. Ceea cu privire la statele de pavilion. Discutăm despre condițiile minime de muncă, uh, sunt standarde care ar trebui să fie unitare iar uh, vasele sub standard ar trebui să fie inacceptabile atât în ceea ce privește siguranța, pe, uh, siguranța la bord, protecția mediului și uh, situația lucrătorilor. Prin urmare, eu cred că este potrivit ca Uniunea Europeană să vină cu mecanisme de verificare pentru a vedea dacă standardele sunt respectate la bordul tuturor vaselor din toate porturile europene, indiferent de naționalitatea echipajelor sau de Uh, drapelul pe care îl arborează navele respective. Adesea, condițiile uh, în care lucrează lucrătorii pot fi problematice. Nu mai avem o clauză cu privire la tratamentul favorabil și asta e foarte important aici, pentru că prin această clauză uh, Uh, vasele care arborează pavilionul uh, unui stat care nu a semnat convenția nu ar uh, trebui să beneficieze de un tratament favorabil prin comparație cu celele care au ratificat convenția. Este un paragraf foarte important. Eu cred că astfel vom crea condiții omogene pentru această industrie. Parlamentul în trecut a subliniat importanța de a spori uh, atractivitatea profesiei maritime în uh, uh, fața cetățenilor europeni. Asta îmbunătățind condițiile de muncă și de trai la bord. Există standarde minime internaționale care sunt uh, salutare, dar trebuie să luăm toate măsurile de precauție pentru a ne asigura că acestea nu vor reprezenta o scuză de a reduce nivelul existent de uh, protecție prin, impus prin legislația comunitară. Există amendamente care vizează uh, clarificarea aspectului că standardele minime internaționale nu trebuie să submineze standardele comunitare atunci când cele comunitare sunt mai ridicate. De asemenea, avem o altă serie de amendamente care arată foarte clar că trebuie să transmitem uh, informație către OIM pentru a face schimb de bune practici. De asemenea, există propuneri uh, cu privire la confidențialitatea plângerilor pentru a îmbunătăți situația lucrătorilor. E foarte important ca lucrătorii de pe nave să nu uh, se simtă descurajați să depună plângeri de teamă uh, unor consecințe negative. Din 2006, uh, statele membre au putut să pregătească legislația națională iar perioada de transpunere ar trebui să fie scurtată în așa fel încât statele să fie în conformitate de plină în momentul în care uh, Convenția Maritimă a Muncii va intra în vigoare în august al anului viitor. Directiva 16 din 2009 este amendată pentru prima dată de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și există noi reguli cu privire la actele delegate și de implementare. Un amendament în acest sens uh, Uh, reflectă poziția obișnuită a Parlamentului și anume că delegarea nu ar trebui să fie pe o perioadă nedefinită și că ar trebui să existe o raportare cu privire la cum uh, e utilizată delegarea înainte de a acorda o prelungire. În ceea ce privește ratificarea și transpunerea convenției în cauză, uh, pentru crearea unui cadru legislativ uh, echitabil, uh, nu e suficientă simpla ratificare. Statele membre trebuie să recruteze un număr de inspectori cu competențe specifice, inclusiv abilitatea de a evalua condițiile echipajului de bord. Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă are aici, în opinia mea, un rol foarte important de jucat în ceea ce privește pregătirea inspectorilor și coordonarea activității acestora în așa fel încât să facă un control în baza convenției. Și în baza acestui lucru, dragi colegi, vin și vă prezint acest raport, iar acum dau mai întâi cuvântul domnului Cumuțacos ca reac- pentru reacție. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint și sper că voi reuși să prezint subiectul așa cum trebuie. Avem uh, directiva aceasta din 2009, care trebuie acum uh, uh, amendată în ceea ce privește situația porturilor, odată, care se schimbă odată cu ratificarea Convenției Maritime a Muncii. Convenția va intra în vigoare, după cum ați spus, în august 2013. E urgent ca Uniunea Europeană și Parlamentul să vină cu amendamentele necesare până atunci. Ne axăm pe titlul 4 al uh, convenției în cauză. În ceea ce privește um, problema conformității, e vorba de conformitate prezentată exhaustiv. Domnule președinte, dumneavoastră ne-ați oferit deja o vedere de ansamblu a acestui raport. Noi întotdeauna am uh, fost uh, adepții implementării unor uh, măsuri care să aibă la bază o condiție bună, cu, a, a, o condiție bună a echipajului de, la bord. Și exact în aceeași în același temei trebuie să ne uh, orientăm și pe viitor. Parlamentul European consideră că aceste cerințe minime contribuie la atingerea altor obiective strategice pe care și le-a formulat Parlamentul. De exemplu, să consolidăm uh, condițiile de muncă în termeni generali în acest sector. Așa că, domnule președinte, vreau să vă spun că eu sunt de acord cu direcția formulată, cu ceea ce ne-ați prezentat dumneavoastră în această dimineață. Vreau doar să ilustrez două aspecte de ordin general. În amendamentele noastre trebuie să avem în vedere faptul că chestiunea conformității trebuie să se traducă printr-o responsabilitate asumată de statele de pavilion. Există și alte tipuri de verificări, dar acestea sunt uh, adiționale. Prima, primele care își asumă răspunderea sunt statele de pavilion și întreprinderile. De asemenea, trebuie să ținem cont de alte două probleme. În primul rând, dacă cerem prea mult inspectorilor, dacă cerem mult prea multe detalii, atunci vom contribui indirect la pregătirea acestora. Va trebui să contribuim. Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă ar uh, putea să joace acest rol și să ofere pregătire pentru acești inspectori, pentru că este un lucru absolut esențial. Al doilea aspect se referă la faptul că trebuie să să evităm problemele care pot să apară cu efectuarea monitorizării în sine. Mie mi se pare că trebuie să facem o inspecție practică care să analizeze direct uh, problema, pentru că altfel nu facem altceva decât să pierdem timp prețios. Trebuie ca monitorizarea să fie eficientă. În același timp, trebuie să avem și o marjă de flexibilitate, pentru că rezultatul trebuie să fie dublu, să protejăm drepturile lucrătorilor, dar, în același timp, nu am vrea să avem un fel de împovărare lipsită de uh, raționalitate. Să nu pierdem din vedere acest uh, aspect. Și dacă dăm curs acestor uh, linii directoare, domnule președinte, eu zic că vom avea succes și vom produce amendamente bune care vor face ca acest raport excelent să fie chiar uh, și mai bun, să strălucească. Doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să îi mulțumesc președintelui Brian Simpson pentru acest raport o spun uh, mereu și mereu, e un raport care îmi place. Eu ieri am revenit din Cipru, unde a avut loc o conferință de um, două zile cu privire la politica maritimă integrată și la dezvoltarea sectorului maritim. Profesiile maritime uh, au un rol mai important ca în trecut pentru că transportul maritim va lua amploare în plan mondial și de aceea este foarte important să uh, Uh, ne gândim exact cum anume se schimbă situația în acest sector, pentru că este un sector foarte important pentru om, pentru mediul înconjurător. E foarte important să sporim atractivitatea profesorilor din acest domeniu. Deja am discutat despre asta cu altă uh, ocazie și ar trebui acum să uh, insistăm. Uh, mi se pare că statul de pavilion, după cum a spus domnul Cumuțacos, e mai important decât uh, uh, portul în care e ancorat uh, un vas, dar eu cred că toată lumea trebuie să se asume, asume răspunderea de ambele părți, pentru că doar așa vom obține și siguranță și atractivitate. Obiectivele noastre sunt formulate în așa fel încât toată lumea trebuie să participe um, în ceea ce privește asumarea răspunderii statul portoar și statul de pavilion, așadar. Sunt de acord cu absolut tot ceea ce a prezentat raportorul. Sigur că este corect ca uh, totul să fie adaptat la Convenția Maritimă a Muncii. Sigur că trebuie ca standardele mai înalte să nu fie sub, subinate, standarde care sunt deja în vigoare și este foarte important să existe un flux informațional, să avem uh, plângeri confidențiale, mi se pare că acest lucru este primordial, pentru că altminteri lumea se abține de la a depune o plângere și noi apar probleme pentru noi pentru că noi nu știm când ceva este în neregulă. Uh, raportor, domnul raportor, președintele, a sugerat ca implementarea să fie, perioada de implementare să fie uh, scurtată. Sunt de acord. Iar în ceea ce privește transferul de competențe, uh, sunt de acord și cu ceea ce se sugerează. Eu nu cred că transferul de competențe ar trebui să fie unul reglementat pe timp nelimitat. Cinci ani mi se pare că e de bun simț, cu o raportare uh, regulată. Ar trebui însă să ne gândim ce s-a mai schimbat în acest domeniu și ce nu e conținut în raport, în, raport, regulament. În uh, Saxonia Inferioară, de exemplu, am constatat că uh, Ehm, din timp în timp e necesar să regândim anumite acte normative pentru că lucrurile pur și simplu eh, se schimbă și noi trebuie să ne adaptăm la schimbare. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Tusas are cuvântul. Mulțumesc! Este o problemă foarte importantă pe care o dezbatem acum pentru marinarii noștri europeni. E vorba de 1,2 milioane de lucrători în acest sector. Și e un sector care implică atâta birocrație și atâta reglementare în plan național și internațional, în plan european și internațional, încât uh, apar chestiuni foarte complicate în ceea ce privește uh, remunerația Um, remunerarea lucrătorilor și um, normele, standardele care trebuie respectate cu privire la siguranța la locul de muncă. Nu vreau să fiu foarte categoric în ceea ce spun acum, dar problema este că toate aceste reglementări nu sunt foarte eficiente în rezolvarea problemelor care devin din ce în ce mai grave pe zi ce trece. Problema cea mai mare, de fapt, care este? Și pe care raportorul, de fapt, încearcă să o rezolve. că orice îmi face nu vom reuși să rezolvăm problema salarizării. Și acesta este un comentariu pe care am insistat, asupra căruia insist. Există cerințe minime Dar noi am avut deja niște schimbări majore în acest regulament în ultimii 20 de ani. Și deja presiunea asupra acestor lucrători este foarte mare, mulți își pierd drepturile, își pierd locul de muncă. Aceasta este tendința la ora actuală. 124.000 de lucrători au fost uh, disponibilizați și s-au pierdut din acest sector cu totul 16.000 de locuri de muncă. Și aici mă refer doar la situația din Grecia. Flota elenă are de suferit. Trebuie să analizăm aceste acorduri bilaterale care uneori afectează situația marinarilor. Mulțumesc. Acum reprezentantul Comisiei are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru raport. Câteva informații de fond. Când Convenția Maritimă a Muncii a fost uh, discutată la începutul secolului, să zic, și adoptată în sfârșit uh, în 2006, după multe eforturi, statele membre și Comisia au făcut tot posibilul pentru a obține cel mai mult din uh, această convenție internațională. Uh, am implicat partenerii sociali pentru a ajunge la un acord și pentru a implementa totul în, pentru a transpune totul în legislația comunitară. Și apoi, am discutat despre monitorizare și implementare. Propunerile pe care le avem atât în ceea ce privește statul portuar și statul de pavilion au fost necesare din două motive. În primul rând, pentru a um, favoriza implementarea, pentru că, după cum ați spus, convenția intră în vigoare în august, în anul viitor, și apoi pentru a proteja lucrătorii și, mă ne cerem scuze să întrerup microfonul. Yeah, and to Reluăm. Și pentru a spori atractivitatea profesiei, deci de a atrage noi lucrători. Un alt aspect foarte important se referă la crearea unui uh, spațiu omogen, cu condiții egale pentru toți. Astfel, nu se va mai face diferența între un pavilion uh, al Regatului Unit și pavilion al uh, Greciei. Deci, e necesar pentru, ca avea, pentru a avea aceste condiții egale să avem inspecții uh, bine reglementate. E un subiect pe care l-am discutat foarte mult și în trecut, cu programe precum Prestige și altele. În legislația noastră, ideea care este? Să facem ca convențiile internaționale să uh, devină implementabile Și acum mă uit la amendamentele dumneavoastră. 22 și pe majoritatea putem să le acceptăm. Există câteva care mai trebuie dezbătute. În plan uh, interinstituțional avem o problemă cu aceste uh, prerogative de delegare. Noi să propuneți 5 ani, noi propunem o abordare continuă dar uh, cam aici, cam la asta se limitează problema. Mai sunt subiecte de discutat, de clarificat, de exemplu, în ceea ce privește legislația comunitară în vigoare, care este mai strictă în anumite privințe. E adevărat aceasta va rămâne în continuare strictă și faptul că noi uh, implementăm această convenție nu înseamnă că uh, actorii vizați se vor dezice de respectarea normelor stricte comunitare. Domnule Cumuțacos, ați menționat pregătirea inspectorilor care trebuie să verifice implementarea convenției. E vorba de niște ofițeri care de fapt, nu sunt uh, inspectori ai muncii. Și noi trebuie să fim foarte prudenți aici. Să zicem că sugerați o modificare în anexă. La amendamentul 4 spuneți că trebuie să uh, menționăm toate cele 14 chestiuni care trebuie să facă obiectul uh, anchetei. Dar nu acesta este spiritul directivei, pentru că în directivă mai sunt și alte 12 titluri care acoperă, de fapt, condițiile de muncă. Și, în general, uh, inspecțiile detaliate sunt dictate de la agenție. Acesta este un detaliu pe care trebuie să îl discutăm și acum pot să vă spun că linia dumneavoastră generală, de fapt, este una cu care putem fi de acord. Mai sunt câteva chestiuni de detaliu care trebuie dezbătute. Până la urmă, obiectivul care ar trebui să fie? Să avem un acord cât mai uh, repede între cele două părți, mai ales că această convenție intră în vigoare uh, la anul. Așa că directiva ar trebui să intre în vigoare uh, repede, repejor, pentru ca statele membre să își pregătească porturile implementarea într-o lună, că implementarea va fi într-o lună, că va fi în 12 luni, asta rămâne de văzut și de discutat. Vă mulțumesc pentru această dezbatere. Karamitsos. Vă mulțumim foarte mult. Where are we? Mr. Kumutsakos, briefly, because we... Domnule Kumutsakos, pe scurt, două secunde. Dacă informațiile pe care le-am eu sunt corecte, acum două săptămâni Grecia a ratificat acest instrument. Deci aș vrea ca dumneavoastră să includeți în lista de țări care au ratificat țările și Grecia. Mulțumesc! Dacă Grecia a ratificat documentul uh, după 20 august, foarte bine. De Marea Britanie nu zic nimic. Vreau să le spun membrilor că amendamentele pot fi înaintate până pe 16 octombrie. Votul în comisie va fi pe 27 noiembrie și în plenară ianuarie sau februarie. Însă, bineînțeles, Bineînțeles, toată programarea privind plenarea depinde de crăpăturile din tavan și așa mai departe. Însă, în orice caz, 16 octombrie termenul pentru amendamente. Cum? Responsabilitatea statelor de pavilion. Domnule Bach, mulțumesc. Arbeitsübereinkommen Propunerea de directivă a Comisiei se bazează pe Convenția din 2006. Uh, <clears throat> e vorba de Convenția privind uh, lucrările maritime. Vorba aici de lucrătorii uh, din domeniu, mai exact 1,2 milioane de persoane. E vorba de o parte din acest uh, pachet. și uh, țin să vă spun că um, în calitate de raportor salut propunerea comisiei, mai ales uh, rezultatul uh, pozitiv la care s-a ajuns în urma dialogului social între diferitele părți. Cred totuși că dispozițiile din convenție în ceea ce privește supravegherea statului de pavilion ar trebui să fie mult mai concrete, mult mai detaliate. De aceea eu cred că prevederile privind controlele efectuate de statele de pavilion ar trebui să țină cont mult mai mult de uh, textul convenției, de prevederile din convenție. Doar așa putem evita uh, diferențele de interpretare care ar putea duce la Uh, numeroase probleme. Așa cum se arată în avizul pe care l-am redactat, uh, s-a ținut cont și de problema certificării, care apare și în uh, convenție. Am mai adăugat însă câteva lucruri, cum ar fi aplicarea prevederilor, al doilea rând controlul punerii în aplicare și organismele recunoscute și personalul acestora. În al treilea rând, articolul 5, procedura privind reclamațiile la bord. Eu cred că toate acestea sunt absolut esențiale. E nevoie de așa ceva dacă vrem să avem un sistem de control european. Ce privește negocierile, eu presupun că lucrurile se vor uh, desfășura așa cum trebuie, deci singurul lucru nesoluționat e interpretarea certificatelor uh, ținând cont aici de diferitele competențe juridice și poate că reprezentanții comisiei au uh, lămuriri în acest sens. În orice caz, aștept acum comentariile din partea colegilor și aștept să colaborez cu colegii. Doamna Meissner, vreau să-i mulțumesc colegului Bach, raportorului, pentru munca pe care a făcut-o. La vizul anterior am spus deja că există o relație foarte strânsă între cele două elemente. Eu cred că e bine să avem acest aviz, să pregătim terenul Eu vă spun, ceea ce facem noi uh, e benefic pentru sectorul transportului maritim european, un sector care e în continuă creștere. De asemenea, mă bucur foarte mult să văd că domnul raportor a adoptat uh, prevederile la uh, prevederile în funcție de convenția din 2006. E foarte important tot ceea ce ține de punerea în practică și sunt importante și explicațiile în legătură cu reclamațiile la bord. Deci aici trebuie să ni se spună exact cum trebuie să procedăm, deoarece astfel vom avea mai multă transparență. Deci vă mulțumesc și aștept uh, discuțiile ulterioare. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich muss äh, zunächst vorab schicken, dass ich... Ähm Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vă spun că îl înlocuiesc pe colegul Fleckenstein, care trebuie să conducă grupul de lucru UE Rusia. Domnul Fleckenstein îi mulțumește raportorului pentru aviz și salută propunerile făcute. își exprimă acordul cu tot ceea ce este propus în uh, ceea ce privește certificarea și declarațiile. Eu cred că e foarte important dacă vrem să implementăm așa cum trebuie această convenție. Colegul Fleckenstein crede de asemenea că certificarea ar trebui introdusă pentru toate statele membre. Și asta ar putea avea implicații în ceea ce privește articolele. Dumnealui va face oricum o, un amendament care va fi uh, înaintat. Ca să închei, domnul Fleckenstein are o întrebare. Ar vrea să știe ce se întâmplă cu procedurile de recurs la bord. Acestea sunt deja reglementate de directiva 13 bară 2009. Deci ar vrea să știe ce se întâmplă cu aceste dispoziții. Deci, în orice caz, domnul Fleckenstein uh, salută munca făcută și mulțumește raportorului. Domnul Tusas. Ευχαριστώ. Vă mulțumesc. Lucrătorii din acest sector și mișcarea muncitorilor au obținut anumite drepturi de-a lungul anilor, drepturi care se oglidesc în mai multe convenții naționale și internaționale privind munca lor. Să nu uităm că totul depinde aici de raportul de forțe. În ultimii 20 de ani, schimbările acestui raport de forțe au avut ca rezultat o reducere a drepturilor lucrătorilor, mai ales în situația lucrătorilor despre care vorbim noi astăzi. Aceste 38 de convenții din sector, care sunt incluse în convenția din 2006, contravin drepturilor fundamentale pe care îi au acești lucrători. Și după părerea mea, Elementul cel mai negativ din această convenție este recunoașterea serviciilor private. Prin, acest, prin această recunoaștere nu au de câștigat decât anumite companii. E clar că în toată Europa, în Africa, în Asia și în America, tocmai companiile sunt cele care dispun de miliarde de dolari. Să nu uităm de asemenea traficul de uh, narcotice, traficul de arme, să nu uităm că aceste companii profită de pe urma suferințelor acestor lucrători, profită de pe urma faptului că acești oameni sunt disperați, își caută cu disperare un loc de muncă. Aș vrea să mă refer acum la țara mea, Există organizații în țara mea, Aurora de Aur, și pe pagina web acestei organizații fasciste vedem că s-a creat uh, o întreprindere pe insula Evia. E o companie, e o organizație care uh, îi atacă pe greci, atacă pe străini, și ce face această companie? Oferă locuri de muncă cu un program de 24 de ore pe zi, uh, cu o plată de 18 euro. Sunt niște lucruri absolut îngrozitoare. Vorbeam despre lucrătorii din acest sector, vorbeam despre problemele lor. E bine, lucrătorii din sector se adresează armatorilor, se adresează autorităților publice, însă apare o prevedere în convenție care arată că pot fi sancționați cei care fac o plângere. Cei care fac o plângere de rea credință, așa se spune. Ce înseamnă asta? Lucrătorii și drepturile lor, practic, sunt subminate. Deci vedem cum salariile le sunt reduse drastic uh, și vedem cum sunt practic pasibili de o pedeapsă în cazul în care fac o, denun- un, uh, fac o plângere, fac un denunț și în situația în care plângerea respectivă e de rea credință. Repet, e clar, aceste norme minime care au fost Uh, incluse în convenție vor exercita foarte mari presiuni asupra lucrătorilor din acest domeniu și asupra acelor state membre care în legislația lor au niște drepturi salariale și niște drepturi de bază. Vă mulțumesc. Domnul Caramitos, tot despre apă sărată vorbim, deci tot dumneavoastră trebuie să luați cuvântul. Da, da. În primul rând vreau să-i mulțumesc raportorului pentru că a pus punctul pe într-adevăr, a identificat niște elemente foarte importante. Putem fi de acord cu anumite elemente din raport, cum ar fi rolul organizațiilor recunoscute, cum putem îmbunătăți procedura de Uh, înaintarea plângerilor la bord. Sunt chestiuni într-adevăr importante. Ne bucură faptul că textul este îmbunătățit în urma acestor contribuții. Tâna lui încearcă să preia și problema plângerilor. Propunerea noastră este destul de concisă în această privință. Domnul raportor uh, de asemenea, încearcă să abordeze anumite prevederi din convenție care nu fac parte din acordul social. Unele sunt mai ușoare, vorba, de exemplu, dacă e vorba de salarii, e clar că e o problemă dificilă, însă detaliile legate de cazare sunt mai simple. Deci unele din propunerile raportorului sunt mai ușor de acceptat decât altele. Asta vreau să vă spun. Și acum, referitor la certificare. Această convenție are o prevedere privind certificarea. Deci anumite lucruri eh, pe care statul de pavilion trebuie să le certifice. Există anumite chestiuni care nu sunt de competență comunitară, anumite aspecte sociale, de securitate sau salariale. Deci mă întreb dacă vom avea două feluri de certificare, una în funcție de convenție și alta cu alte prevederi. Deci eu cred că e foarte greu să facem așa ceva. Și statele membre cu siguranță nu vor fi mulțumite, deoarece asta presupune o povară administrativă suplimentară. Deci astea sunt niște lucruri pe care va trebui să le discutăm până la următoarea etapă. Va trebui să găsim soluțiile cuvenite. Deci trebuie să vedem ce propuneri vor adopta și colegiuitorii. Domnule președinte, statele membre de asemenea trebuie să ratifice convenția, deci acele state care nu au făcut-o. Ar fi bine ca și Marea Britanie să ratifice la fel de repede uh, precum Grecia. Trebuie să vă spun că seama că nu doar Mediterana e importantă pentru politica maritimă, însă Grecia clar uh, joacă un uh, rol. Mulțumesc! În legătură cu siguranța la bord, eu cred că e vorba aici de articolul 5 din acord. Noi vrem să asigurăm o anumită coerență în ceea ce privește textele. Și din acest motiv, Cred că am putea reveni asupra acestei probleme doar de dragul coerenței, precizez. Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult, domnule Bach. Termenul pentru amendamente e tot pe 16 octombrie și votul pe 27 noiembrie în comisie. Ajungem la următorul punct întâlnirea cu vechiul nostru prieten, domnul Iarzembovski. Dacă ne permiteți o scurtă pauză, vă vom fi foarte recunoscători. Da, o pauză de țigară, cum să nu? Haideți să luăm o, pa- o mică pauză de 5 minute, după care reluăm lucrările. Mulțumim! Colleagues, if you can take your seats again. Dragi colegi, o să vă rugăm să vă așezați din nou ca să putem reîncepe. Următorul punct pe ordinea de zi este raportul trimestrial al domnului Jarzembowski în ceea ce privește blocurile aeriene funcționale, cunoscute și sub numele de faburi. Și după ce îl vom asculta pe George și vom uh, discuta cu el, uh, va veni și domnul Griffiths. George, este o mare plăcere să îți urăm din nou bun venit aici la comisia noastră și îți dăm cuvântul. Domnule președinte, e o plăcere și pentru mine să fiu din nou astăzi aici, astăzi pentru ultima oară pentru a vă spune care sunt progresele și eșecurile faburilor. Astăzi vorbim cu două luni înainte de termenul limită din 4 decembrie 2012. Raportul meu este distribuit acum, sper, dar interpreții nu-l au. Și o să vă răspund la detaliile din raport și o să vă spun, o să vă fac un mic rezumat. Mai întâi o să fac diferența între fostele faburi de, de fapt între înființarea formală și înființarea funcțională. Înființarea formală mai întâi, de când am fost uh, ultima oară aici, pe 24 aprilie, s-au semnat deja două acorduri în ceea ce privește NEFAB cu Estonia, Finlanda, uh, Uh, și Norvegia pe 4 iunie și semnarea acordului uh, pentru faburile baltice cu Lituania și Polonia pe 17 iulie. Deci, două sunt bine, două încă mai lipsesc și Acum, cu două luni înainte de termenul limită, vorbim despre acordurile cu autoritățile de supraveghere și cu uh, furnizorii de servicii. Dar, în continuare, ne lipsesc două acorduri statale legate de Blue Medfab și cele de Sud-Est. Dacă vă amintiți, Italia, Malta, Grecia și uh, uh, Ciprul pentru Mediterană, Uh, ar trebui ca acordul să se semneze pe 12 octombrie uh, la conferința Limassol în ceea ce privește cel unic european. Și eu am fost în uh, Grecia să vorbesc cu asta, despre asta și m-am întâlnit cu actualul ministru al transportului și fostul ministru al transporturilor, care v-a transmis salutări tuturor pentru că uh, îi place în continuare că a fost membru al comisiei noastre atâta timp. Blumed uh, va fi în regulă, însă în ceea ce privește sudul, Portugalia și Spania, aici nu avem o dată specifică pentru semnarea acordului. Oficial, în octombrie și noiembrie se va întâmpla asta, însă vom vedea ce se întâmplă. Asta e partea oficială. Ceea ce e mai interesant pentru dumneavoastră și pentru călători, pentru companii și pentru aeroporturi, e ce s-a întâmplat practic. Vreau să vă reamintesc că obiectivul înființării acestor blocuri funcționale aeriene uh, avea patru categorii. O mai bună um, securitate, o mai bună coordonare, capacitate, operare. Pentru a atinge aceste obiective, în primul rând, fabul trebuie să-și reorganizeze sistemul, să folosească cât mai bine spațiul aerian și, de asemenea, resursele tehnice și umane. Acestea sunt criteriile pentru uh, înființarea materială a faburilor. Comisia, pe 1 octombrie, a făcut o evaluare intermediară a informațiilor privind aceste blocuri din partea, pe baza informațiilor din statele membre și va urma și o evaluare oficială la începutul anului viitor. Eu cred că e un raport excelent și din câte văd eu, indiferent de ce se va întâmpla în următoarele două luni, niciun uh, bloc aerian funcțional nu va respecta condițiile. Din nefericire așa stau lucrurile. Și veți vedea asta când veți uh, analiza în detaliu raportul meu. Să vă spun care e valoarea mea personală. Avem patru categorii. În primul rând, o implementare aproape perfectă. Și un singur fab uh, întrunește asta, cel uh, danez și suedez. E un exemplu bun de bune practici. Aici a existat o transformare, există două um, doi furnizori diferiți, ceea ce e încă problematic e faptul că gestionarea traficului aerian ar trebui să se facă indiferent de granițele naționale. Și aici și ei ar putea să-și îmbunătățească activitatea. Și comisia crede că ar fi bine ca acest bloc danezo-sued să se unească cu NEFAB. Vă reamintiți, vă amintiți că acestea au colaborat la un moment dat, după care danezii și suedezii s-au retras, deoarece au spus că celelalte țări uh, vor uh, pune mult prea încet în practică ideile concrete. Deci de aceea fabul danez-suedez a ajuns la un grad de implementare aproape perfect. O altă categorie, aici vorbim de o implementare destul de bună, e vorba de Marea Britanie și Irlanda. De ce e destul de bun? Deoarece au făcut foarte multe pentru gestionarea traficului aerian, a spațiului, au... Uh, însă, multe posibilități de a combina și de a folosi așa cum trebuie resursele tehnice și umane. Și au oarecare întârziere și puteți vedea asta că și comisia a spus că la nivel de performanță Marea Britanie ar fi putut obține o notă mai bună la eficiență dacă ar fi vrut. Ce e important e că acesta este un exemplu bun. Acest FAB, Marea Britanie-Irlanda, ar trebui să înceapă o colaborare mai ales cu FABEC. Dacă ne gândim la toate zborurile transatlantice uh, care din centrul Europei trec prin Marea Britanie, peste Marea Britanie și Irlanda. Acum, pe locul 3, implementare parțială. La ce faburi mă refer? Cel al Dunării și cel Baltic. Cel al Dunării, e vorba de Bulgaria și România, au început târziu, însă sunt uh, pe cale de a face îmbunătățiri practice, mai ales în ceea ce vește gestionarea spațiului aerian. Balticii au început foarte târziu, însă aceste țări de asemenea vor uh, colabora. Și aceste faburi sunt amândouă alcătuite din doar două țări și posibilitățile de colaborare sunt sporite. Însă, să fim sinceri, fabul baltic e suboptim. Dacă ne uităm la cerul unic, dacă ne uităm la fabul uh, din uh, între Polonia și Lituania, situația nu e atât de bună. Și acum, o patra categorie cu cinci faburi, din păcate. Aici implementarea lipsește aproape cu desăvârșire. E foarte trist și voi începe cu Fabec. Belgia, Olanda, Luxemburg, Franța, Elveția și Germania. E o mare dezamăgire, deoarece au semnat acorduri de stat pe 2 decembrie 2010, deci aproape la doi ani de la semnare nu s-a întâmplat nimic. Și vorbim și de cel mai mare, Fabi, vorba de 55% din spațiul aerian. Deci aici avem nevoie de progrese. E drept că cele șase țări au anumite diferențe ideologice, știți asta și de, sectorul feroviar. Da, există diferențe în ceea ce privește concepția, însă Cred că e foarte important ca FABEC să continue pe calea colaborării la nivel ANSP la nivel de furnizor și v-am spus că exista și o întâlnire a, la Mataha, Matterhorn anul trecut și au uh, propus uh, au promis o colaborare mai bună pentru randament mai mare, pentru o gestionare mai bună. Avem și așa numitele concluzii de la Luva, însă, în realitate, între Matterhorn și, Leuven, și Lovan nu prea s-a mai întâmplat nimic. E un program de lucru, însă trebuie să vedem ce posibilități există pentru a îmbunătăți situația. Deci e o implementare ratată. FAB, ce e un alt uh, bloc important, N-ar vorbi aici de Marele Imperiu Austriac, e vorba aici de Ungaria, Austria, Slovacia, Cehia, Slovenia, Croația și Bosnia și Herțegovina. Post austro-ungare ce mai. Aici șapte țări, aici e vorba de șapte țări și e greu ca acestea să ajungă la aceleași concluzii. Statele membre puteau alege, de fapt, dimensiunea fabului la care să adere. Pe 5 mai 2011 au semnat acordul de stat, ce deci a trecut de atunci un an și jumătate, cam așa. Deci cred că au avut suficient timp și e trist să vedem că nici pe frontul ăsta nu se prea mișcă nimic. Celelalte trei sunt mai puțin importante, însă totuși contează. Nefab, v-am spus că a început târziu. Și ce e ciudat e că planurile de cooperare mai strânsă uh, se referă la anul 2015, nu 2013. Nu acesta era calendarul uh, prevăzut, însă măcar au început, tot e bine. Deoarece mm, e foarte important. Sud-vestul acum și aici lucrurile stau prost. Au început de vreme, nu înțeleg ce s-a întâmplat cu ei, nici măcar n-au semnat acordurile de stat. În vară am fost în Spania, în Portugalia. Da, știu că vor fi alegeri. Fost alegeri. Nu știu dacă vor reuși să organizeze. Acum, fabul cel mai problematic, Plumed. Aici de ce avem greutăți? Știm ca de grea e situația în Grecia și în Cipru, însă nu e o scuză, deoarece legislația din SES-ul era din 2009 și în trei ani ar fi trebuit totuși să facă ceva pentru o uh, utilizare optimă a spațiului aerian și a, te- și a resurselor tehnice și uh, umane în ceea ce privește furnizorii de servicii aeriene de navigație. Vă voi spune care e părerea mea. Ar fi bine ca dumneavoastră să transmiteți un semnal clar statelor membre și comisiei poate la dezbaterea pe marginea raportului Foster, care e foarte bun și care trebuie tratat așa cum trebuie în octombrie în plenară. Ce scopuri trebuie să aibă statele membre? Deci să le zicem clar, ajungeți mai repede la rezultatele scontate. Da, noi, Comisia, vă sprijinim noi, Comisia Parlamentară, vă sprijinim pe dumneavoastră, Comisia Europeană, să începeți procedura de încălcare în 2013. Știți și discursul vicepreședintelui uh, Calas de la Limassol, joi și președintele dumneavoastră va fi acolo pentru a ține o cuvântare. Deci e foarte clar că ar trebui să aducem statele membre în fața justiției. E vorba de o legislație din 2009 adoptată prin unanimitate la Consiliu și cu, unani- și cu o majoritate mare la Parlament și a venit vremea să treacă la treabă. Nu facem legile așa de dragul lor, o facem pentru economie, pentru mediul înconjurător, vrem o mai bună capacitate, o mai bună siguranță, un impact asupra mediului mai redus. A doua mea abordare nu e pe placul tuturor. Știu asta, însă cred că la FABEC și la FAPSI ar trebui să avem o abordare cu două viteze. Dacă așteptăm până în momentul în care Bosnia va ajunge la un anumit nivel administrativ și ei uh, conduc acum grupul FAPSI, și același lucru e valabil și pentru Fabec. Deci după trei ani n-au reușit să ajungă la o concluzie împreună. Atunci ce înseamnă? Ar trebui să aibă o abordare pe două viteze. Au existat și momente când a fost bine să o iei așa în două grupuri diferite, de exemplu la Schengen. Eu mă tem că dacă așteptăm până când șase sau șapte țări vor ajunge la o înțelegere, nu se va face niciun progres. Cel de-al treilea mesaj. Trebuie să le reamintim statelor membre și să le încurajăm, sper, să înceapă să-și invite vecinii să se alăture faburilor. Mă gândesc la Islanda, în primul rând. Uh, Islanda, practic, trebuie să adere la un fab, trebuie să adere la acorduri uh, de a-și transpune în legislația lor cea europeană. Asta fac ca să mai prostesc. Acum câteva luni am fost în Islanda și ministrul de acolo mi-a spus că, știi, partidul meu nu vrea să adere, însă eu da, vreau să intrăm în favori. Acum trebuie să facă ceva, clar. Să nu uităm însă și stat, celelalte state din Balcanii Occidentali. Dacă vă uitați pe ultima pagică. Vedeți, Albania, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Kosovo. Dacă vă uitați pe harta de pe prima pagină, vedeți că sunt în spațiul nostru aerian, deci are rost să le invităm să ni se alăture. Și au loc discuții, însă după câte știu eu, nu s-a făcut o invitație în scris oficial acestor țări. Cea de-a patra idee pe care o am eu e că ar trebui să analizăm îndeaproape situația și să ne gândim la noi inițiative. Să ne gândim inclusiv la o modificare a legislației SS. Unele faburi vin și ne spun că nu pot să colaboreze, deoarece există politici naționale diferite și un statut național diferit. Deci, în primul rând, trebuie să înlăturăm obliga- toate obstacolele în fața coordonării. În al doilea rând, să avem o foaie de parcurs privind aspectele tehnice. De asemenea, interconectivitatea și cooperarea trebuie să crească și în al patrulea rând să reduce numărul de faburi prin fuziuni. Și dacă au venit și Peter, ne va spune că trebuie să avem niște ținte obligatorii pentru următoarea perioadă de referință, să obligăm statele membre să ajungă la niște rezultate concrete. Știți că am fost numit coordonator FAB de către legislația Single European Sky. Știți că mandatul meu se apropie de un sfârșit, deși uh, sarcina mea de a înființa aceste blocuri nu a fost dusă la bun, uh, nu a fost, dus, nu a fost îndeplinită. În orice caz, eu m-am implicat uh, din toate puterile. Îi mulțumesc domnului Calas, uh, funcționarilor de la DG Move, le mulțumesc pentru uh, faptul că mi-au dat ocazia să mă ocup de toate acestea. Și știți, și comisia dumneavoastră m-a sprijinit foarte mult și asta m-a ajutat când m-am dus în anumite capitale europene și le-am spus că Parlamentul European sprijină această idee. Și dați fiindcă dumneavoastră m-ați sprijinit atât de mult, îmi exprim recunoștința mea față de președinte, față de coordonator și față de membri acestei comisii și vă mulțumesc încă o dată tuturor. Thank you, George. I think we... Mulțumim, George, și noi îți mulțumim pentru lupta grea pe care ai făcut-o. În aceste condiții atât de dificile, ai avut de-a face cu niște persoane dificile în statele membre. O persoană mai puțin hotărâtă ca tine ar fi renunțată, să-mi amintesc când uh, domnul Carla se gândea să-ți propună această funcție, eu am spus, nu știu pe nimeni mai bun. Întotdeauna ți-am admirat hotărârea și tenacitatea cu care ai făcut lucrurile. Și aceste trăsături s-au văzut încă o dată și de data asta. Da, știm cu toții că minunile nu se întâmplă peste noapte, însă în orice caz îți mulțumim pentru toate eforturile pe care le-ai făcut. Îți mulțumim de asemenea pentru faptul că ai uh, elaborat uh, și o platformă pentru ceea ce trebuie făcut pe viitor. Și în ceea ce privește părerea Parlamentului așteaptă și o să vezi ce discurs va ține domnul Simpson la Limasol joi dimineața. Deci noi oricum uh, sprijinim, vezi vedea cum îți vom sprijini noi abordarea diplomatică față de statele membre. Mulțumesc. Matiu. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitz. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, sigur, vreau să mulțumim, să mulțumesc colegului nostru Georg mai multe temeri au fost confirmate în lunile trecute, din păcate, și acum suntem într-o situație care, de fapt, nu e deloc nouă. Adesea ai văzut și tu ce se întâmplă. Consiliul semnează anumite documente, dar fără niciun efect. Și eu nu știu acum în ce măsură putem să comunicăm Consiliului cu credibilitate faptul că uh, pe de o parte, uh, nu ar de ce să se mire că cetățenii uh, nu mai cred în proiectul european, câtă vreme Consiliul nu poate să se țină de ceea ce decide el singur. Și aici este vorba de securitate. Toată lumea e vizată. Când e vorba de securitate, de mediu, toată lumea se implică, pentru că sunt subiecte uh, care sunt uh, în centrul preocupărilor fiecărui guvern. Aici însă avem un proiect care era implementabil, dar care nu a fost implementat. Noi, celor de la PP, ni se pare că transmitem un mesaj uh, greșit dacă pur și simplu uh, ne facem bagajele și încercăm să o luăm de la capăt cu un nou proiect legislativ. Să rămânem la ceea ce avem, putem să îmbunătățim lucrurile și să arătăm statelor membre că nu uh, se pot juca așa cu Parlamentul și cu Parlamentul European și cu cetățenii europeni. Și e foarte bun uh, ideea aceea cu cele două viteze. Cei care vor să meargă mai repede trebuie să primească șansa să poată să avanseze și în cadrul unui fab. Asta ar putea să fie să aibă un efect convingător asupra celor care nu participă la ora actuală, pentru că mi se pare că întotdeauna, prin exemple bune, poți să stârnești reflexe pozitive în alții. Comunicarea mea este următoarea. Noi nu vrem un nou proiect legislativ și uh, sfătuim Comisia să mm, pună la dispoziția tuturor toate mijloacele necesare când e vorba de neimplementare. Noi ne așteptăm ca în următoarele săptămâni să vedem un semnal clar de la Comisie. Gata cu așteptarea. Brian, săptămâna viitoare vei ține niște discursuri și sperăm ca împreună cu uh, discursul comisarului să dăm un semnal clar către statele membre. Pentru că în ceea ce mă privește, uh, acest capitol nu trebuie să fie uh, Uh, tratat cu speranța că se va schimba ceva în zilele următoare. Nu se va schimba nimic dacă nu facem presiuni și tocmai pentru asta aș milita eu acum. Un ultim aspect, uh, dragi colegi, faburile în sine. Sunt proiecte bine cunoscute, cunoaștem situația, cunoaștem dificultățile, uh, parte a dificultății e conținută în statutul celor care activează în acest uh, domeniu. George, îmi amintesc uh, ce am discutat și cu societățile feroviare, unde ideile erau bune, dar statutul nu împiedica orice acțiune. Eu sper ca de data aceasta să nu mm, ajungem la blocaje făcând presiuni, de fapt. Eu cred că, în primul rând, trebuie să discutăm deschis despre problema acolo unde apare și, în al doilea rând, să spunem că nu este rolul nostru să propunem un model, ci faburile însele trebuie să găsească un model prin acordurile între state. Aceasta este, aceasta este opinia mea cu privire la starea lucrurilor uh, fab, în faburi. domnul El Cadraui. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc lui Georg pentru uh, uh, activitatea sa și pentru uh, tot ce a făcut în ultima perioadă pentru prezentare. Din păcate, trebuie să constatăm că pe aici, pe acolo, concluziile sunt următoarele. Nu se respectă legislația și nu există o realizare efectivă a faburilor și din acest motiv lipsesc uh, beneficiile care ar, care ar fi firesc să, să fie de văzut în urma realizării. În ceea ce privește mm, rolul comisiei, vreau să știu exact ce va face comisia acum, pentru că există legislație care nu a fost uh, implementată și Aș vrea să știu ce face Comisia pentru a obliga statele membre să țină cont de uh, ceea ce le impune legislația. Uh, domnul Iazembovski a sugerat că există două viteze, unele țări care vor să progreseze, altele țări care au un ritm mai lent. În acest caz, eu cred că trebuie să permitem progresul celor care vor să se miște mai repede. În acest sens, trebuie să vedem cum anume transpunem asta în termeni practici E foarte important rezultatul la fața locului. Un al treilea aspect pe care trebuie să-l discutăm noi la coordonator, Brian, se referă la marea activitate care ne stă nouă înainte. Și ar trebui să prelungim mandatul domnului Azembovski la comisie. Mai ales dat fiind că destinația nu e încă în vizor nu e la orizont. Și ar fi foarte bine să existe coordonare, să ținem lucrurile sub control și să obținem o raportare regulată de la comisie. Pentru asta, eu cred că domnul Iazemovski trebuie să aibă un mandat de plin pentru a putea avea un progres real. Asta este opinia mea. Pe Georg îl întreb cu privire la FABEC. dacă realizăm, dacă putem să realizăm FABEC, pentru că este cel mai mare FAB, deja am parcurs jumătate din drum. Ce părere aveți? Cum am putea să rezolvăm această problemă? Care sunt provocările? Și cum uh, vă imaginați progresul uh, anumitor țări prin comparație cu altele? Doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Gheorghe Zembovski, pentru acest raport la început am ascultat uh, cu prudență care sunt problemele pe care de fapt le cunoaștem cu toții. E o nebunie și sunt de acord cu Mathieu. Decidem multe lucruri, semnăm documente, dar pe nimeni nu doare capul de implementare. Mm, de multe ori nu e grav, atât de grav, dar a fost grav cu pachetul legislativ și acum cu cerul unic european observăm că practic tot ceea ce e stipulat negru pe alb nu face doi bani, nu merită cerneala irosită. Comisia este garantul tratatelor și Comisia vrea să guverneze din ce în ce mai mult, dar noi cei de la Parlament nu vrem asta, pentru că, practic, uh, am cerut principiul subsidiarității. Însă, tocmai la acest proiect, cetățenii cred că și-ar dori ca să, în Europa să se poată zbura așa cum se face reclamă în avion, uh, prin legătura cea mai simplă, cea mai directă, făcându-se astfel economii enorme. Pentru că al, al, altfel doar se dedublează eforturile și singure statele membre nu reușesc să acționeze într-un mare puzzle. Nu e vorba de un mare spațiu aerian unic european, ci e vorba de un puzzle care trebuie să fie în uh, care piese trebuie să fie în deplină concordantă unele cu cele, celelalte. E foarte greu să explicăm ce se întâmplă cetățeanul european la ora actuală și, de fapt, ce se va întâmpla cu privire la diferitele nivele de implementare. Mi se pare că ne aflăm uh, acum uh, într-un blocaj și sunt de acord cu Said El Kadraoui că trebuie să uh, prelungim mandatul coordonatorului. Uh, pentru că ar fi trist să spunem l-am avut pe coordonator, s-a străduit, n-a obținut foarte multe, ar fi uh, cumva un semnal prost. Trebuie să existe continuitate, mai ales cât timp lipsește implementarea totală. Așa că să vedem ce putem face și cu mandatul. Ideea celor două viteze e bună, dar mă întreb uh, ce se întâmplă cu FABEC. Pentru că știu că Germania și Franța, cei doi uriași, au pus probleme. Au fost și la Matterhorn, au fost și la Leuven, au uh, făcut uh, mari promisiuni pe care nu le respectă. Am purtat uh, diferite dezbateri în Germania, în Franța, fiecare crede că sistemul celălalt este mai prost, nimeni nu vrea să se adapteze la celălalt și așa mai departe. În cazul Fabec, uh, știu că ar putea, fi o ar putea exista o apropiere între spațiul aerian Germania-Franța. Oare e fezabil? Chiar e, e a, adevărat? Doamna Lichtenberger. Mulțumesc și mulțumesc și fostului nostru coleg pentru frumosul raport prezentat. Am o mică dorință către dumneavoastră. Să nu mai menționați vechea Austrie pentru că acesta este motivul pentru care nu funcționează. Pentru că există resentimente de ambele părți, resentimente istorice. Eu cred totuși că e un exemplu. Este un fab în care sunt cuprinse mai multe state mici și de aceea exist, ar exista o necesitate și mai mare de a exista o cooperare strânsă, cât mai repede. Asta a fost, de fapt, una dintre intenții, să avem unități mai mari, colective, dar mi se pare că deocamdată nu funcționează deloc. Și atunci vreau să vă întreb care sunt marile obstacole. E de-a dreptul exemplar uh, ceea ce se întâmplă în acest uh, fapt. Sigur că avem uh, țări care nu sunt în Uniunea Europeană cuprinse în acest fapt, dar din ce aud um, eu, nici în cazul celor care sunt în Uniunea Europeană lucrurile nu merg cum ar trebui. Ce se întâmplă cu spațiile militare închise? Am discutat deja și data trecută despre acestea și mă interesează evoluția problemei. Pentru că la un moment dat lucrurile stăteau destul de bine. Am încă o întrebare în ceea ce privește fabul de sud-est. Vreau să știu dacă mai avem problema Gibraltarului sau s-a rezolvat între timp. Ah, foarte bine atunci. Pentru că știu că, de fapt, era um, o fantomă care tot apărea să ne bântuie de fiecare dată când trebuia să rezolvăm probleme în ceea ce este spațiul aerian, această problemă a Gibraltarului. Dar foarte bine că s-a rezolvat. Doamna Meissner a discutat despre prelungirea mandatului. Da, trebuie să l prelungim pentru că dar de la dumneavoastră am înțeles că ar trebui să fim uh, prudenți, să nu transmitem uh, un semnal negativ. Ba, din potrivă, spune doamna Meister. Am, cer scuze, am înțeles eu greșit. Am înțeles eu greșit exprimarea dumneavoastră. Da, eu cred că trebuie să menținem presiunea. Este uh, absolut necesar să rezolvăm problema, să trecem peste uh, impasul egoismului național, pentru că, de fapt, despre asta este vorba. Uh, cum facem uh, ca atât germanii cât și francezii să își dea seama că modelul acela individual nu funcționează? Și asta este marea mea temere. Dacă facem ca faburile să rezulte doar într-o cooperare sporită între autorități, e bine, până la urmă a fost uh, o dragoste irosită, după cum spunea și Shakespeare. Mulțumesc! Kramer. Mulțumesc și eu uh, mă bucur de fiecare dată când este Gheorghe Zembovski alături de noi. Nici măcar nu putem să ne certăm, pentru că, iată, suntem de acord unul cu alții. Așa se schimbă vremea, dar am spus-o și în trecut, pentru că pentru această sarcină el este omul potrivit la locul potrivit și și noi uh, suntem de acord cu prelungirea mandatului, uh, propunere făcută de ghezine. E o nebunie faptul că cu aceste faburi se sporește siguranța, se protejează mediul înconjurător și se economisesc bani. Obiective primordiale ale Uniunii Europene. Și toată lumea s-a înțeles să atingă aceste obiective și totuși nu se mișcă nimic. S-a numit uh, Grecia. Noi știm că în Grecia sunt probleme financiare. Și totuși, chiar dacă ar putea economisi bani, uh, Uh, ar putea să facă economii prin faburi, fără a spori TVA-ul, fără a mai ciunti din pensii și fără a înrăutăți situația economică. Sincer să fiu, eu nu înțeleg uh, de ce lumea uh, nu vrea să meargă mai departe. Nu înțeleg nici ce se întâmplă cu Germania și cu Franța, pentru că până la urmă toată lumea are probleme financiare și ar putea să rezolve asta printr-o manieră elegantă cu cooperarea prin faburi. Și vreau să înțeleg, nu joacă niciun rol acest lucru totuși. Uh, sunt uh, țări membre care trebuie să iasă din uh, criza europeană. Păi cum altfel să o facă? Pentru că, iată, li se oferă un instrument care îmbină armonios toate cele trei obiective primordiale ale Uniunii Europene. Cu ce față vin statele membre să spună că nu vor să coopereze și că neagă acest proiect de trei ani? Nu le este rușine? Pentru că de trei ani de zile puteau să economisească o căruță de bani. A sosit momentul să o facă. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, Michael. Și acum, înainte să îi dau cuvântul lui uh, Georg și celor de la comisie, câteva cuvinte din partea mea. Cred că ar trebui să mai vorbim direct uh, luni cu domnul comisar, din două motive. În primul rând, uh, treaba nu s-a realizat. Asta nu e vina ta. Și în al doilea rând, nu cred că e cineva mai bun care să facă treaba așa cum trebuie și cred că asta e un punct important, așa cum a spus și Said. Haideți să ne uităm la acest Consiliu de Ministri. Care e treaba cu el? Nu știu de ce trebuie neapărat să uh, tratăm cu Consiliul de Ministri. Pentru că niciodată în 25 de ani de activitate în Parlament n-am văzut un Consiliu mai uh, viclean decât cel de acum și mm, sunt atent în exprimare. Deci nu mă refer doar la acest domeniu, la faburi, ci există multe aspecte de transport în care Consiliul promite, semnează, își dă cuvântul și după aia nu mai face absolut nimic. Asta mi amintește de Oliver Cromwell, care a fost întrebat de uh, Charles I, care a spus că a promis că va reforma Parlamentul. Uh, și el a spus, da, el face multe promisiuni, dar niciodată nu le ține. Și cred că ăsta este Consiliul de Ministri pe care îl avem acum. Și le-am mai spus și foștilor președinți care vin uh, să mă vadă înainte să le înceapă președinția. Sincer, nu mai avem încredere în voi. Deci, indiferent, deci nu contează dacă vrei să lucrezi cu președinția sau nu, ideea este că nu mai avem încredere în ea și s-a ajuns la etapa respectivă, la o asemenea etapă aici, pentru că chiar atunci când vorbesc cu uh, președinții de alte comisii, toți îmi spun același lucru. Nu mai avem încredere în Consiliu. Pentru că ne ocupăm de economii la buget, că trebuie să salvăm, să economisim 150 de miliarde de euro pe de o parte și aici este un domeniu în care dacă ar pune în aplicare ce au convenit, ar, ar economisi mult mai mulți bani decât cei 150 de miliarde de euro și totuși nu fac absolut nimic. De ce? Pentru că s-au retras în spațiul intern, dincolo de granițele proprii. Uh, după ce a căzut zidul în 89, s-a deschis Europa și am rămas cu această iluzie, dar avem 27 de ziduri ale Berlinului care au fost introduse foarte frumos de statele membre în acest moment. Deci asta e situația și cu asta trebuie să ne descurcăm. Și le-am spus, am spus comisiei, legislație nouă? Nu. No. Legislația asta e foarte bună care este data la care ar fi trebuit să semneze toată lumea, George? 4 decembrie 2012. Pe 5 decembrie vreau să-i dați în judecată. Deci pe 5 decembrie vreau să înaintați acțiunea în instanță. Pentru că dacă nu faceți asta, legea nu va avea niciun fel de efect. Ghezine, da. Trebuie să dăm cuvântul și uh, comisiei. Foarte pe scurt. Intervenție fără microfon. Cred că discursul de la Limasol ar trebui să fie exact în direcția asta, pentru că Ministrul Transporturilor va fi acolo. Cred că toată lumea este, are o poziție de unanimitate, de sprijin pentru tine. Statele membre ar trebui să facă ceva și ar trebui să știe că Parlamentul le forțează mâna. Da, ați, ați văzut cam cum sunt discursurile mele. Pentru că am descris uh, Consiliul ca pe un eh, crocodil. Plutește chiar sub suprafața apei, pare nevinovat, rău de tot. Dacă vrea să lovească, lovește. Deci asta face Consiliul, este atât de viclean. Bun, Comisia, vreți să spuneți câte ceva? Mulțumesc, domnule președinte, și bună dimineața, domnilor și domnilor, foarte pe scurt. În numele Comisiei aș dori să mulțumesc să-i mulțumesc domnului Jarzembovski pentru uh, excelenta activitate a domniei sale, pentru că a fost o perioadă lungă de evaluări și acum suntem într-o fază în care ajungem la finalul procesului de evaluare și trebuie firește să tragem niște concluzii. Mesajul nostru este foarte clar și intenția comisarului este să meargă pe calea uh, infringementului, dar știți că asta durează destul de mult timp și e o cală plină de obstacole. Pentru că trebuie să ai un temei clar ca să ajungi la Curtea de Justiție. Până atunci, uh, vom avea ocazia să discutăm despre asta în Limansol și va trebui să continuăm discuțiile și să mergem în paralel, să încercăm să împingem statele membre de la spate să profităm de toate pârghiile pe care le avem pentru a vedea cum putem depăși obstacolele care încă mai există și care pot fi definite printr-un singur cuvânt, suveranitate. Asta este problema care revine mereu și mereu și mereu pe masa discuțiilor și care e foarte greu de rezolvat. Bun, deci oamenii au semnat în tot spun suveranitate. Au semnat, au fost de acord. Ne-au bifat fiecare căsuță, au semnat. Nu poți să folosești suveranitate de câte ori ai chef. Pentru că au uh, avut un uh, acord juridic. Uh, și lucrurile vor... Și știu că ați spus că e un proces care durează, dar o să dureze și mai mult dacă nu începem pe 5 decembrie. Cineva trebuie să-i tragă la răspundere, uh, să tragă la răspundere statele membre. Mie mi se pare că avem un sistem în care toată lumea trebuie să respecte regulile, mai puțin statele membre. Și asta nu este deloc acceptabil. George. Mulțumesc foarte mult pentru Ideea de a-mi prelungi mandatul cred că este o idee bună, dar comisia este cea care trebuie să decidă. Eu sunt dispus să o fac, pentru că nu îmi place să las treaba nefăcută. Care este principala problemă? Ar trebui să începem cât mai devreme procedura de infringement, dar bineînțeles asta nu e deloc ușor, trebuie să fim atenți, să găsim argumentele potrivite, să trecem prin comisie, dar sper că vicepreședintele va da un semnal clar marți. De asemenea, sunt împotriva ideii de a vorbi prea mult despre SES-3, pentru că unele țări o să spună, bine, atunci o să așteptăm SES-3 ca să vedem ce e mai bine. Da, iarăși folosesc același argument. Am spus în discursul meu că ar trebui să ne gândim la niște inițiative și unii dintre dumneavoastră ați spus lucruri foarte importante. Una din problemele cheie în organizarea uh, cooperării și integrării între furnizorii de servicii este problema menționată și de dumneavoastră că legile diferă atât pentru ocupare, cât și pentru pensii, cât și pentru transferul de la o companie la alta. Și în uh, sensul ăsta mă gândeam la inițiative. Cred că principalul motiv este că miniștrii de transporturi nu iau în serios subiectul nu adresează întrebările politice, nu, nu intră în pâine, pentru că le teamă foarte uh, mult de interesele instituțiilor și de interesele angajaților. Și cred că asta este problema principală. Dacă ne uităm, spre exemplu, la FABEC, nu știu dacă este adevărat, dar am auzit o poveste că a existat un acord între două orașe europene să se meargă pe cea mai uh, uh, directă rută, dar unul dintre furnizori a spus, păi nu, că în cazul ăsta eu pierd bani și nu-mi convine. Deci asta nu poate să fie adevărat, pentru că asta ar, ar trebui să impună niște sancțiuni uh, ca, pentru ca să nu fii obligat să zbor prin toată Europa în loc să mergi pe calea cea mai directă doar pentru că un furnizor nu vrea să piardă bani. Deci, uh, Cred că tocmai asta este. Avem nevoie la nivel de stat și la nivelul furnizorilor și la nivelul autorităților. Uh, avem nevoie de unitate, să spună toată lumea, vrem ca lucrurile să meargă și cred că asta e problema. Revenind la Fabec, nu știu cum stau lucrurile cu aspectele militare în acest moment, dar Cred că e loc de multe îmbunătățiri, dar întrebarea principală este cum să găsim o foaie de parcurs care să meargă de la cooperare la integrare la nivelul uh, furnizorilor. Uh, francezii spun că vor să aibă o corporație de stat, de administrații, alții vor uh, instituții private. Și asta este principala diferență care, mm, și divergență care nu a fost rezolvată de 2 ani încoace. Și se tot duc în orice oraș și discută și au fost la un pas. În septembrie au vorbit despre înființarea unei companii comune ca punct de plecare, dar după aia nu s-au pus de acord în privința tipului de companie. Ar trebui să fie în stil german, ar trebui să fie o asociație în uh, stil german sau nu, deci nici măcar asupra acestui punct nu s-au pus de acord și iar au amânat discuția. Deci e o problemă de voință politică din partea miniștrilor și unii miniștri, nu o să spun de unde, uh, S-au trezit că statele, uh, secretarii de stat au spus că autoritatea noastră este atât de puternică că nu vrem să renunțăm la competențele lor. Și am spus că dacă, uh, au spus că dacă amenință ceva, dacă amenință cu ceva, amenință și ei cu greva. Și atunci nu se mișcă nimic. Deci e vorba de curaj politic aici și cred că ceea ce este important este să antrenezi cu tine și angajații. Avem exemple unde în Fabur au uh, implicat și angajații într-un mod foarte eficient. Dar în alte Faburi nici măcar nu se discută cu angajații. Și atunci e clar că angajații se tem că o să-și piardă locurile de muncă sau pensiile și blochează orice fel de uh, schimbare. Uh, deci trebuie să fie o cooperare între miniștri și organizații, inclusiv sindicatele. Nu cred că sindicatele sunt împotrivă pe deplin, nu sunt neapărat pentru, dar nu sunt chiar împotrivă dacă stai și discuți cu ei și găsești o cale de parcurs de a merge de la cooperare la integrare. În ceea ce privește FAPCE, și o să fiu foarte scurt aici, avem o situație în care um, țările noi și-au construit propriile centre de control al traficului aerian. Și într-unele sunt uh, centre mai mari, în altele mai mici, și atunci cum coordonezi toate astea? Pentru că trebuie să găsești o soluție și aici, uh, iarăși, vorbim despre voință politică și cred că este extrem de important să încercăm să avem această voință politică. Ia să vedem ce am mai uitat. Cred că ați priceput uh, mesajul. La FABEG avem uh, în continuare probleme cu centrul de control uh, al traficului din Maastricht, care aparține Belgiei, Olandei și Germaniei. Franța și Elveția se gândesc să îi se alăture acestui centru, dar uh, Uh, întrebarea este, vorbim de un uh, centru de control al traficului aerian sau vorbim despre o autoritate aeriană condusă de stat? Deci, uh, vă mulțumesc foarte mult oricum, uh, mi-a făcut mare plăcere să fiu aici. Vă rog să citiți raportul în detaliu, că încă uh, mai aveți niște elemente cu care vă puteți duce la uh, miniștrii dumneavoastră respectiv să le spuneți ce se întâmplă în țara dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnule Griffiths. Domnule Griffiths, de la organismul de uh, revizuire a performanțelor. Nu știu exact ce faceți, dar sunt convins că doriți să ne uh, spuneți. Vă mulțumesc foarte mult că uh, m-ați invitat aici. Este o mare plăcere să mă întâlnesc cu dumneavoastră și cu George și o să încerc să vă spun câteva elemente cheie din uh, activitatea mea. Au existat niște progrese, dar am fost într-o perioadă de tranziție oricum și mă bucur să spun că toate cele 29 de planuri pe care le analizăm au fost deja aprobate, dar nu și-au îndeplinit obiectivele și este foarte clar că nici nu o vor face. Nu sunt departe de îndeplinirea obiectivelor, dar totuși este un eșec. Și este o modificare față de ceea ce planificam uh, inițial. Am avut un prim raport în 27 septembrie 2010 care era mult mai ambițios și Uh, am văzut că statele au tot, uh, ne-au tot supus rapoarte, dar aceste rapoarte erau puțin diluate din punctul de vedere al ambiției. Ne așteptam la niște reforme structurale care să fie uh, inițiate uh, astfel încât uh, în timpul primei uh, revizuiri a obiectivelor de performanță, astfel încât când intrăm în a doua perioadă să vedem niște beneficii, dar până acum nu le-am văzut, de-abia am terminat o uh, revizuire, o evaluare și știți care, ați auzit de la George care sunt elementele pe care le-am analizat. Unde suntem acum? am început să monitorizăm uh, mizele și uh, am demarat sistemele de monitorizare uh, luna trecută cu toate statele și așteptăm să putem centraliza informațiile și să vi le putem pune la dispoziție astfel încât să vedeți și noastre ce facem, probabil imediat după conferința de la Limassol. Sol. Ceea ce s-a mai întâmplat este că am uh, înființat un program foarte bun cu Comisia pentru uh, a um, merge pe principiul pe care l-ați anunțat și noastră la început, când ceva nu funcționează, uh, îi acționezi în justiție. Sistemul este foarte eficient și a început să funcționeze din, această, din acest punct de vedere, iar sprijinul din partea Comisiei este excelent. Am început acum să lucrăm la un lucru unde deputații vor avea uh, multă influență pentru a doua perioadă de evaluare, care începe din 2015, planificarea începe de acum. Deci toate statele trebuie să înceapă să-și aducă contribuțiile până la finalul anului, în special trei Uh, state, Franța, Germania și Regatul Unit, care n-au contribuit până acum, ne așteptăm să facă eforturi suplimentare. Și pentru că de data aceasta, pentru prima perioadă de evaluare, nu au făcut uh, tot ce puteau, așa încât măcar pentru următoarea perioadă de planificare ar trebui să, fie, să facă ceva. În primul rând, uh, vorbim despre scenariul de bază, scenariul fundamental pe care îl recunoaștem cu toții standardele minime, obiectivele minime pe care le-ar îndeplini dacă ar fi lăsați de capul lor. Și după ce am ascultat conversația cu dumneavoastră, mi-am dat seama că avem nevoie de o modificare structurală pentru a avea beneficiile necesare și o să încercăm să vedem ce s-ar întâmpla dacă am beneficiat de toate modificările structurale ca să stabilim o țintă care poate fi atinsă avem un scenariu de modificări tehnologice prin pachetul Cezar și am scris uh, programului Cezar pentru a le solicita să îmi transmită până în 7 decembrie materialele necesare pentru a face procesul de planificare, astfel încât să vedem ce va face Cezar pe perioada de planificare următoare. Apoi ar fi un scenariu uh, combinat și toată această activitate va fi finalizată până la sfârșitul anului, după care mai avem rentare pentru perioada de evaluare, care au fost stabilite de comisie. Avem deja un proiect al regulilor de punere în aplicare și uh, sperăm să nu existe întârzieri și să finalizăm până la sfârșitul anului. Există o relație foarte strânsă între George și uh, mine însumi, între activitățile noastre, pentru că vorbim despre ce putem uh, obține cu diversele faburi, dar în momentul de față ne așteptăm ca statele membre să facă mult mai mult decât fac în acest moment pentru a atinge niște ținte ambițioase. Mulțumesc, domnule Griffiths. Există întrebări sau observații? Eu am o întrebare poate, pare stupid de evidentă, dar o să o adresez oricum. De ce nu fac statele membre ce ar trebui? Nu cred că trebuie să repet discuția pe care am avut-o mai devreme. Cred că ați spus deja de ce. Deja sunt împinse de la spate statele membre, dar eu nu pot să fac mai mult de atât. Uh, Trebuie doar să convingem statele membre că trebuie să facă mult mai mult decât fac uh, în acest moment. Pentru că în acest moment, dacă ne uităm la măsura standard pe care o folosim și pe care o cotăm destul de des, uh, prețurile diferențiate între Statele Unite și Europa, prețul de plecare era 800 de euro per uh, zbor. Până în 2014, ajunge la 690 dacă statele membre fac ce au promis să facă, dar totuși este destul de mult și în același timp traficul scade. Și trebuie să vă spun că nu doar autoritățile sunt cele care nu uh, se conformează, ci și liniile aeriene. Uh, liniile aeriene uh, au fost informate că există rute disponibile, dar nu le folosesc. Nu știu din ce motiv va trebui să mai anchetăm acest lucru. Mulțumesc, dar uh, cred că răspunsul fundamental este că obstacolul principal este lipsa de voință politică. Comisia, doriți să mai adăugați ceva? Nu e obligatoriu, dar vă dau ocazia. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, vreau să confirm ceea ce a spus Peter. Uh, lucrăm în strânsă colaborare cu organismul de evaluare a performanțelor pentru a ne asigura că statele membre își respectă aceste planuri de performanță și pentru a defini regulile jocului pentru a doua uh, perioadă de evaluare. Dar trebuie să înțelegeți că această performanță este piatra de temelie a inițiativei Cerul Unic European și mm, toate aceste elemente, Sezar, faburile și așa mai departe, trebuie să ajute la performanță. Deci performanța este elementul cheie și pe acesta trebuie să îl realizăm la timp. Mulțumesc, George! Vreau să vă reamintesc că în discursul meu am spus uh, când am vorbit despre inițiativele noi că trebuie să ne gândim cum am putea să transformăm țintele de performanță într-unele obligatorii, pentru că în momentul de față ele nu sunt obligatorii. Comisia poate să facă observații, poate să solicite statelor membre să-și revizuiască țintele, dar dacă statele membre nu vor, uh, și uh, ceea ce au făcut trei țări mari, atunci Comisia are mâinile legată. și întrebarea este cum putem să, transform, să punem uh, niște ținte uh, obligatorii pentru statele membre. La asta trebuie să ne gândim. Cred că ai dreptate, dar din experiența mea cu Consiliul este complet irrelevant dacă zicem că e obligatoriu sau nu, că ei tot de capul lor fac. Deci uh, e o problemă politică. Domnule Griviț, m-ați făcut să mă gândesc la altceva. De ce liniile aeriene nu uh, preiau rutele alternative? Cred că deja um, mă faceți să repet uh, și să spun înainte discursul pe care îl voi avea la Limassol. O să vă arăt la Limassol un serviciu care operează între Amsterdam și Milano și acest serviciu se plimbă până toată Europa până ajunge la Milano. Uh, deși există o cale mult și o rută mult mai scurtă și mai bună. În mare măsură, unele linii aeriene nu au softul necesar. Unele dintre liniile aeriene mai uh, mari au niște uh, planuri, niște softuri pentru planurile de zbor care uh, sunt mult mai bune și prin care cooperează și cu Eurocontrol. Dar legătura între toate elementele este tocmai să reunim toate aceste elemente de construcție, faburile, sezarul și așa mai departe, pentru a ne asigura că liniile aeriene nu doar că știu exact care sunt aceste rute, ci le și folosesc. Și trebuie să ne asigurăm că managerul uh, de rețea poate să ceară liniilor aeriene să folosească rutele respective. Bun, văd că nimeni altcineva nu vrea să intervină dar vreau să întreb le, cum vom coopera cu americanii pe viitor. Da, avem un sistem de evaluare a performanțelor USUA și deja ne modelăm după ceea ce fac uh, americanii și ei uh, se modelează după ceea ce facem noi. Legătura principală este tocmai această evaluare a performanțelor și luna, anul viitor o să mai lucrăm la, această, la acest document care ne arată diferențele între cele două sisteme. Da, americanii au niște sisteme foarte complicate, într-adevăr. Mai dorește cineva să mai spună ceva? Dacă nu, vă mulțumesc amândurora pentru că ați venit și sper să vă revăd în rolurile dumneavoastră curente în viitorul nu foarte îndepărtat. Vă mulțumesc pentru o discuție foarte interesantă și poate o să bem o bere la Limasol. Cum ați auzit, s-ar putea să am nevoie de protecție la Limasol. Vă mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, la punctul diverse nu avem nimic. Vreau doar să vă reamintesc că ne reîntâlnim pe 5 noiembrie la ora 15 în Bruxelles și, evident, avem uh, votul privind pachetul uh, aeroporturi uh, pe 6. Și acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru participare, mulțumim și interpreților și ședința se suspendă.